Bună dimineața tuturor! Începem sesiunea de această dimineață a Comisiei AFET. Primul punct de pe ordinea de zi este informare cu privire la delegația AFET în Ucraina în perioada 5-7 decembrie anul trecut. O delegație formată din 9 membri ai Comisiei AFET au fost la Kiev la începutul lui decembrie. S-au întâlnit cu uh, prim-ministrul Ucrainei, cu membrii ai Parlamentului ucrainean, cu funcționari de nivel înalt din noua administrație ucraineană și cu reprezentanții ai societății civile. A fost uh, prima uh, delegație oficială a FED în Ucraina din al noi, noulea, noulea mandat și a arătat importanța pe care o acordă Parlamentul European și în mod deosebit Comisia AFET relației Ucra- Uniunii Europene cu Ucraina și uh, cooperării cu Parlamentul acesteia. Uh, această vizită uh, a fost una binevenită, având în vedere că Oleg Sentsov primise premiul Zaharov o săptămână înainte și summitul în formatul Normandia de la Paris din săptămâna următoare. Printre punctele importante ale vizitei pot să menționez momentele importante ale uh, ale vizitei pot să um, menționez uh, întâlnirea cu primul ministru al Ucrainei și s-a reafirmat dorința Uniunii Europene să sprijine Ucraina în lupta împotriva corupției uh, și uh, în, în lupta împotriva criminalității financiare. Ne-am întâlnit cu reprezentanța ai guvernului și ni s-a confirmat că noile autorități doresc să continue activitatea predecesorilor lor cu obiectivul ambițios uh, al uh, punerii în aplicare al uh, acordului de asociere și aprofundarea integrării mm, relațiilor cu Uniunea Europeană. Am exprimat sprijinul nostru uh, pentru aceste obiective și am subliniat că așa numitul regim turbo, turbo în adoptarea de uh, legi nu trebuie să uh, lase mai puțin loc în, pentru procedurile parlamentare și consultarea altor actori, mai ales societatea civilă și think tank-urile și nu trebuie să afecteze calitatea legislației. Un alt uh, moment important al vizitei a fost vizita uh, la, cu, uh, la uh, șeful Serviciului Național de Securitate și Apărare, eh, Consiliului uh, de Securitate și Apărare, domnul Danilov, și mi-a confirmat că se, președintele dorește să pună capăt conflictului din Est, dar nu cu orice preț și cu siguranță nu pe baza condițiilor dictate de Rusia. Cooperarea cu NATO a um, fost menționată ca fiind extrem de importantă și am înțeles că Ucraina dorește să continue pe calea uh, intrării în NATO, în ciuda unor preocupări legate de anumite dinamici interne ale organizației și uh, Um, com, având în vedere comportamentul unora dintre uh, membrii NATO și s-a cerut o prezență sporită a NATO în Marea Neagră. Interlocutorii noștri au exprimat o apreciere deosebită pentru continuarea sprijinului uh, Parlamentului European, atât pentru procesul de reforme, cât și pentru integritatea și teritorială și suveranitatea Ucrainei au cerut uh, sprijinul Parlamentului European pentru continuarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Cred că pot să spun în numele delegației noastre că această vizită uh, ne-a oferit asigurări în legătură cu voința de a face reforme a noilor autorități uh, și în legătură cu traiectoria pro-europeană și o încurajare pentru noi toți să cooperăm și mai mult cu Ucraina și mai ales cu Parlamentul său. Acum aș dori să vă mai informez în calitate de președinte al delegației pentru relațiile cu Ucraina că am avut a 10-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Ucraina cu partenerii noștri la Strasburg pe 18-19 decembrie, adică la mai puțin de două săptămâni după vizita Comisiei AFET. De aceea a fost un moment potrivit uh, să reabordăm multe dintre subiectele discutate la Kiev și să aprofundăm uh, unele dintre aceste discuții. A fost o reuniune cu o atmosferă foarte ecologială și ambele părți s-au înțeles foarte bine dar uh, și grupul care a reprezentat Ucraina a fost unul foarte unit. Uh, și asta um, ne dă curaj și speranță pentru relația noastră în viitorii ani. Vă mulțumesc pentru că v-ați ascultat raportul meu de la aceste două, două evenimente și acum aș dori să dau cuvântul raportorului pentru Ucraina, domnul Mihail Galer. Vă rog. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez și eu ceea ce ați spus dumneavoastră în rezumatul pe care l-ați prezentat. În calitate de raportor permanent, pe mine mă interesează mai ales punerea în aplicare a acordului uh, de asociere cuprinzător și aprofundat. Uh, este și un acord de Uh, liber schimb. Și în acest sens, pentru noi a fost foarte important să vedem uh, atitudinea și motivația acestui guvern relativ uh, nou. Și, în principiu, sunt de părere că nu trebuie să avem niciun fel de îndoiel că și acest guvern nou, care uh, are membri ai unui partid nou, 80% 80% uh, uh, deputați noi în Parlamentul uh, ucrainean, ei bine, nu trebuie să punem sub semnul întrebării deloc orientarea europeană a acestei țări cu această conducere. Întrebarea este cum vor aborda, și eu am întrebat de fapt cum vor aborda punerea în aplicare și uh, au spus că reuniunile Parlamentului și pregătirile au loc uh, uh, într-un regim turbo, adică foarte accelerat. Legile vor trece uh, foarte repede prin Parlament, ceea ce este destul de simplu pentru că e un singur partid care are majoritatea. În același timp, putem constata că Sigur, uh, în acest regim accelerat nu trebuie să sufere uh, calitatea legislației, pentru că eu am văzut uh, de la alegerile din Ucraina colegi care au spus că trebuie să-și ia în serios rolul de parlamentari. Am spus colegilor de acolo, deci trebuie să examineze cu mare atenție toată legislația, modificările care se vor face pentru a se asigura că și voința lor politică se regăsește în textele respective înainte să le voteze. În acest context, aproape că s-au întâmplat și lucruri pe care nu le voia nimeni. Un exemplu ar fi uh, faptul că era un întreg uh, teanc de uh, legislație din vremuri sovietice care a fost uh, abrogat în bloc și undeva în acest teanc uh, de acte legislative se găsea și uh, un document în care se spunea că Crimea este o parte administrativă a Ucrainei. Uh, și sigur că acest lucru nu se dorea a fi abrogat, uh, dar uh, <laughs> acest lucru ar fi putut pune probleme foarte serioase. Deci ce vreau să spun? Că foarte important în continuarea dialogului Jean Monnet cu Parlamentul ucrainean trebuie să îi încurajăm pe colegii noștri de acolo să-și ia în serios rolul de parlamentari. Uh, oare mi-ați făcut un semn că ar trebui să mă opresc? O să mă opresc aici. Mulțumesc. Indicam doar să vă apropiați de concluzie. Pentru că trebuie să fim foarte stricți astăzi cu timpul, pentru că avem mai multe subiecte de discutat. Dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Nu? Îmi pare rău că v-am întrerupt, nu dorește nimeni. Ba da, vă rog. În calitate de participant la această misiune, aș dori să adaug două observații la prezentările excelente ale colegilor noștri. Prima este faptul că în această nouă echipă președintele și guvernul său au uh, dat o dimensiune frapantă, mai ales pentru un francez. E un guvern de tehnocrați de nivel înalt, personalități cu convingerea profundă că cu inteligență și cu dorința de a acționa rapid se poate transforma o țară. Este un lucru fascinant pentru că acționează într-adevăr rapid, și, dar și în mod clar văzător. Dar există și un pericol enorm și anume acela de a se detașa prea rapid de opinie publică care nu ar mai înțelege ce se întâmplă și de a se lovi de această sciziune tradițională între elite și popor, care este clar artificială, dar care deseori are efecte nocive uh, în uh, viața politică a unor forțe politice. Colegii noștri au afirmat uh, deja, au amintit uh, dorința acestei echipe de a ajunge la un compromis cu Rusia și este un lucru absolut fundamental pentru întregul continent european. Această dorință a ucrainienilor va fi un test când vine vorba de atitudinea domnului Putin și a Federației Ruse. Vă mulțumesc! Thank you, sir. I don't see any... Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Atunci încheiem aici acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Dar înainte să începem uh, punctul 10, permiteți-mi să vă amintesc că ușa Eh, de intrare în sală, ușa principală de intrare în sală va rămâne închisă în timpul audierii. Dacă trebuie să plecați înainte de sfârșitul audierii, vă rog să ieșiți pe ușile din spatele sălii. Îmi cer scuze pentru această observație tehnică, dar ca să nu-i deranjăm pe invitații noștri, pe vorbitori, am eh, hotărât să facem asta pentru a evita zgomotul legat de intrarea și ieșirea pe ușa principală. Deci, următorul uh, punct este audierea publică, parteneriatul estic, viziune și evoluție după 2020. Este o audiere publică, legătură cu parteneriatul, pub, eh, parteneriatul estic, viziune și evoluție după 2020, după cum am spus. Facem o pauză foarte scurtă pentru a le permite invitațiilor să ia locul aici, eh, la prezidiu. Thank you. Uh, so let's... Mulțumesc. Deci revenim la <laughs> punctul de pe ordinea de zi, parteneriatul estic. 2019 a marcat a 10 aniversare a parteneriatului estic, dar a fost și un an cu multe provocări pentru țările din parteneriatul estic. Așa cum arăt arătat uh, evoluțiile politice uneori neprevizibile, dar și protestele și uh, alegerile care au dus la transformări uh, importante. 2020 va fi de asemenea un an cu provocări. În mai multe țări vor avea loc alegeri locale, parlamentare sau prezidențiale. Din punctul de vedere al Uniunii Europene, anul va fi marcat de summitul privind viitorul patriatului estic care va lua loc la Bruxelles la primăvară înainte de summit. Ca și în 2017, Parlamentul va adopta un raport uh, cu recomandări adresate Consiliului Comisiei și uh, Serviciului de Acțiune Externă. Raportorul este domnul Austrevicius. Această audiere este organizată, deci, la un moment potrivit, ne permite să reflectăm în legătură cu realizările și neajunsurile patriatului estic la 10 ani de la lansarea sa. Dar, și poate și mai important, pentru a evalua dacă și cum Uniunea Europeană ar putea să facă mai multe și mai bine pentru a sprijini țările din parteneriatul estic în aspirațiile lor europene legitime. Înainte de a da cuvântul raportorului pentru o scurtă introducere, aș dori să urez bun venit celor patru invitați. Domnul Serghii Gerasimciuc, președintele adjunct al Consiliului și uh, uh, șef de departament pe studii europene la Ukrainian Prism, domnul Corneli Cocacea, profesor de științe politică la Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia și directorul Institutului de Politică din Georgia, doamna Sincu Casari, analist la uh, Institutul UE pentru studii de, în domeniul securității și domnul Claudius Maniucas, președintele Consiliului um, firmei de consultanță STEP și profesor asociat pentru uh, Um, relații internaționale, la Institutul pentru Relații Internaționale și Științe Politice de la Universitatea din Vilnius. Pentru a discuta prezentările experților, am invitat și pe doamna Angelina Eichost, uh, director pentru Europa și Asia Centrală și director pentru Europa Occidentală, Balcanii Occidentali și Turcia la Serviciul de Acțiune Externă, doamna Catalina Meternova, director general adjunct la eh, Direcția Generală pentru Vecinătate și negocierile de extindere la Comisia Europeană. Are cum cuvântul raportorul. Domnul Austreviciu, să aveți 5 minute pentru a prezenta raportul. Good morning to everybody, ladies. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Um, vecinătatea europeană um, este Uh, un proiect pentru stabilitate. Este un uh, proiect care uh, este al prezentului, însă pentru care contează foarte mult perspectiva. Țările parteneriatului estic sunt zona de influență directă a Uniunii Europene. Ele sunt expuse impactului multifazic al europenizării. Prima, primul deceniu al, partene, al inițiativei parteneriatului estic Uh, deși a fost mai puțin productivă și mai înceată la început, s-a accelerat și a avut un impact geopolitic uh, în țările în care uh, s-au negociat acorduri sociale și aranjamente profunde și cuprinzătoare pentru liber schimb. În special după 2014, Ucraina, Moldova și Georgia au devenit parteneri activi și au trecut prin reforme politice și economice cuprinzătoare, chiar dacă acestea au uh, dus la rezultate diferite în uh, perioade diferite. Parteneriatul și cooperarea cu Armenia și Azerbaijanul sunt bazate mai degrabă pe acorduri încheiate de la caz la caz care au strâns uh, legăturile economice și nivelul de conectivitate cu Uniunea Europeană. Relațiile cu Belarus sunt în continuare în curs de Um, dezvoltare și, prin urmare, sunt mai puțin previzibile. Acum suntem în pragul unei integrări mai eficiente uh, ale mai multor inițiative și programe sectoriale ale Uniunii Europene. Consolidarea democrației și a instituțiilor democratice în timp ce se respectă dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritorială, ar trebui să reprezinte principii definitorii pentru a clădi relații strânse cu Uniunea, între Uniunea Europeană și vecinii săi. Sublinierea importanței stabilității regionale și a securității europene um, sunt esențiale, iar Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ de conducere pentru a sprijini soluțiile pașnice la conflictele existente. Dragi colegi, stimați oaspeți, parteneriatul estic are nevoie de mai mult sprijin politic în următorii 10 ani existenței sale, ceea ce cred că va duce la și mai multe rezultate tangibile și la rezultate și realizări de ambele părți. Ca raportor pentru inițiativa privind parteneriatul estic, Mă bucur uh, că astăzi avem la audiere un grup de experți distin, distinți, distinți, iertați-mă, <laughs> distinși. Și aștept cu mult interes să avem uh, un schimb de opinii fructuos și uh, o cooperare deosebită în beneficiul nostru și al partenerilor noștri de la Est. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul domnului Gerasimciuc. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și uh, domnilor, este un privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi înaintea dumneavoastră pentru a vă împărtăși uh, câteva din punctele de vedere despre Ucraina, Belarus și Republica Moldova în cadrul participărilor la programul privind parteneriatul estic, dar voi începe adresând întrebarea principală. Care a fost obiectivul principal al parteneriatului estic și obiectivul acestuia? Uh, politica de vecinătate uh, a fost creată pentru a sprijini relațiile cu vecinii, a fost concentrată mai puțin pe extindere și mai mult pe, pe crearea unei relații de bune de vecinătate cu uh, aceștia. S-au investit uh, multe resurse uh, în uh, Belarus pentru a um, crea în România pentru a se crea un fel de um, cordon de securitate în jurul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a avut o abordare diferențiată în cadrul parteneriatului estic, iar uh, Polonia și Suedia și întreaga Uniune Europeană, de fapt, au sprijinit această abordare. Uh, S-au sprijinit uh, platforme tematice cu uh, cele șase uh, țări partenere. Buna guvernanță, stabilitatea, democrația, integrarea economică și convergența cu politicile europene, securitatea energetică și contacte de la om la om au fost temele principale. Însă lipsește dimensiunea de securitate și aici mă refer la securitate atât în termenii concreți, cât și în termenii materiali, cât și în uh, termenii diplomatici. Știm că Uniunea Europeană nu dorește să se implice neapărat în uh, chestiuni uh, dure de securitate, concrete. Um, însă, pentru a putea continua cu parteneriatul estic, cred, credem că trebuie să se țină cont de perspectiva securității. Uh, deși parteneriatul estic a promovat multe reforme în multe domenii, cele șase uh, țări sunt uh, încă în curs de democratizare pe calea lor europeană și au abordări diferite în relațiile lor cu Uniunea Europeană. Pe de o parte, avem clubul Moldova-Georgia-Ucraina, clubul țărilor care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, însă avem și țări precum Armenia și Belarus care sunt mult mai apropiate de Federația Rusă. Uh, Rusia în continuare pretinde că țările uh, din parteneriatul estic fac parte din sfera de influență a Rusiei. Sunt și alți actori în regiune care trebuie să fie luați în calcul, deoarece China uh, devine uh, mai agresivă și la fel se întâmplă și cu Turcia în privința anumitor țări din regiune. Dacă vorbim uh, despre fiecare țară în parte, Belarus uh, este cea mai apropiată țară de uh, Federația Rusă și cea mai îndepărtată de UE. Um, dominația rusă afectează ordinea de zi la nivel intern și limitează viteza reformelor. De asemenea, nu ne așteptăm la schimbări politice um, în viitorul apropiat. Um, Belarus încearcă să-și demonstreze suveranitatea și independența în politica externă, însă este subordonată priorităților ruse și avem uh, dovezi clare în uh, modul în care s-a votat la adunarea generală a ONU în chestiuni uh, legate de Rusia. Uh, Rusia, de, deși uh, Uh, pretinde că susține Ucraina în ceea ce privește uh, integritatea sa teritorială, la vot Belarus sprijină abordarea rusească. Uh, De fiecare dată partenerii noștri, uh, chiar și din societatea civilă, ne spun nu putem face nimic în această privință, haideți să vorbim despre chestiuni economice. Este puțin uh, probabil ca Belarus dore, ar, va dori să urmeze o cale europeană și să schimbe relația cu Rusă. Este posibil ca Rusia să-și consolideze încă și mai mult poziția în Belarus, indiferent uh, de eforturile Belarusului de a-și diversifica parteneriatele și de a strânge relațiile cu China. proiectul rus este o alternativă la cel european, iar Rusia poate să se prevaleze de ascendentul său politic pentru a garanta uh, loialitatea elitelor economice în Belarus și a opri reformele în această țară. Uh, propaganda rusească um, spune că Belarusul este sub sfera de influență rusească. Conducerea Belarusului se limitează la inițiative pragmatice care nu uh, intră în conflict cu Rusia și care nu încalcă ambițiile și influența Rusiei în regiune. Din perspectiva ucraineană, dacă se vorbește la nivelul liderilor politice sau la nivelul experților sau la nivelul societății civile, întotdeauna partea belarusă se limitează la cooperare pragmatică la nivel economic, nimic mai mult. Uh, Um, agresia, agresiunea hibridă a Rusiei uh, este îndreptată împotriva Moldovei și a Ucrainei. În 2009 în Belarus și în 2014 în Ucraina um, s-au petrecut lucruri care au dus la situația semnării acordurilor de asociere, care au garantat progrese către europenizare împreună cu o reorientare economică către piețele europene. Uh, există și efecte secundare interesante ale acestei reorientări. Pentru că chiar dacă regiunea Transnistria separatistă din Moldova um, um, s-a îndreptat către piața europeană beneficiind de uh, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, um, Mm, conflictul uh, înghețat din Moldova din 1992 încoace limitează cooperarea în domeniul securității cu Rusia. Totuși, uh, Rusia este uh, în continuare principala sursă de amenințări la nivel de securitate. Deși în Moldova s-a văzut în ultima vreme o orientare către Rusia. Avem un președinte, președinte al Parlamentului și președinte al Guvernului care sunt pro-Rusia. Uh, Ast, anul acesta uh, Moldova vor avea loc uh, alegeri uh, prezidențiale și există o mare probabilitate ca președintele Dodon să primească majoritatea voturilor să-și consolideze poziția în Republica Moldova. După cum vedeți, acordul de asociere nu înseamnă că agenda europeană este irreversibilă sau inevitabilă în cazul Moldovei. Acest lucru este valabil și pentru Ucraina. Ehm, în ciuda progreselor făcute de aceste țări, eh, este posibil ca elitele corupte să promoveze, să compromită ideea de eh, integrare europeană. Eh, în 2009, partidele democratice au câștigat sprijin, susținere din partea publicului, însă după aceea au, s-au declanșat mai multe scandaluri care au compromis și ideea integrării europene. Populația este și oarecum uh, plictisită de această idee europeană. Eforturile mai Sandu au eșuat, iar acum elitele sunt pro-Rusia în mod explicit, iar, după cum am spus, alegerile prezidențiale care se apropie vor reprezenta o provocare. Nici în Ucraina nu trebuie subestimată poziția și situația. Ucraina face tot posibil pentru a-și uh, consolidat poziția în Ucraina și Moldova. A, ambele țări sunt etichetate uh, ca fiind uh, țări foarte slabe și eșuate pentru a scădea interesul european față de acestea. viitorul UE și NATO, multe, multilateralismul, impactul shifturilor tectonice, digitale și geopolitice au efect uh, asupra țărilor din parteneriatul estic. Până la sfârșitul lunii februarie, împreună cu German Marshall Fund Berlin și uh, cu uh, o altă fundație, vom pregăti câteva scenarii pentru parteneriatul estic până în 2030, uh, vă încurajez să citiți acest studiu și constatările sale pentru a asigura progresele către democratizarea și europenizarea țărilor din parteneriatul estic. Este nevoie de eforturi suplimentare. Experiența acolo arată că impunerea condițiilor și o, cred, o perspectivă credibilă de aderare pot duce la o accelerare semnificativă a reformelor trebuie să se lanseze și negocierile de aderare. Știu că este foarte puțin uh, apetit la nivel european pentru extindere suplimentară, dar tot trebuie să discutăm despre acest subiect și să se găsească opțiuni. Uh, chiar dacă nu vorbim despre integrare totală, măcar integrare sectorială este necesară. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de preocupările de securitate și trebuie să investească uh, mai mult în securitate dură, concretă. Um, centura de securitate și democrație, ideea inițială din spatele parteneriatului estic, nu va fi realizată altfel. Par statele din parteneriatul estic se pot transforma foarte ușor într-o centură a instabilității aproape de granițele europene. Uh, trebuie să consolidăm uh, și societatea civilă, care, alături de ONG-uri, sunt aliați naturali ai UE în aceste regiuni, pentru că integrarea europeană este o chestiune de supraviețuire pentru societatea civilă și ONG-uri. De aceea, ei vor sprijini întotdeauna calea europeană și uh, pot fi aliații naturali ai Uniunii Europene. Același lucru este valabil și în ceea ce privește presa independentă și comunicarea strategică. În ciuda progreselor pozitive în zonă, Moldova, de exemplu, rămâne cea mai vulnerabilă propaganda, la propaganda rusă. Uh, uh, Centrul Prism Ucrainean, Ukrainian Prism uh, a făcut un studiu în uh, statele Baltice, statele de la Visegrad și statele din parteneriatul estic. Între toate, Moldova s-a arătat ca fiind veriga slabă în ceea ce privește uh, propaganda și dezinformarea. Este o nevoie disperată de a aborda problema corupției în regiune. Moldova și Ucraina sunt foarte vulnerabile. Ehm, Rusia îndreaptă propagandă către populația acestor țări. Ehm, Rusia se bucură și de vulnerabilitățile ehm, datorate elitelor corupte. Există acolo și oameni de paie ruși care acționează în numele Rusiei. Trebuie să se abordeze problema securității, trebuie să combată propaganda, corupția și trebuie sprijinită societatea civilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule, pentru acest, această prezentare și pentru comentariile dumneavoastră nu foarte optimistă despre cele, aceste țări. Sunt de acord cu concluziile dumneavoastră și uh, recomandările despre cum putem ieși din această dificilă situație. Îi voi da acum cuvântul colegului nostru din uh, Georgia, um, domnul uh, profesor Cacacia. Aveți 12 minute pentru a vă prezenta opinia. Honor to be here. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și după prezentarea prietenului meu, uh, Serghei, o să încerc să mă concentrez mai mult asupra a, altor trei state din parteneriatul estic, Armenia, Azerbaijan și Georgia. Dar înainte de asta, aș dori să adresez o întrebare nouă tuturor. Atunci când spunem regiunea, această regiune, la ce regiune ne referim? Pentru că, de exemplu, Caucazul de Sud uh, era considerat în anii 90 uh, ca regiune din uh, zona estică și acum, după stabilirea parteneriatului estic, nu e foarte clar dacă Caucazul de Sud este o regiune din parteneriatul estic sau uh, ce este noul parteneriat estic? Ar trebui să-i spunem noua Europa de Est sau o zonă gri sau ce este de fapt? Deci, cred că ar fi bine să examinăm și să definim lucrurile. Sigur, atunci când vorbim despre Caucazul de Sud, după ce s-a semnat acordul de asociere de către Georgia, chiar și înainte, părea că aceasta este o regiune eșuată. La ce mă refer? Erogine eșuată din punct de vedere politic, pentru că sigur că geografic, economic, istoric este o singură regiune și înțeleg de ce Uniunea Europeană în anii 90 dorea să vadă regiunea în, în ansamblu său. Dar acum aceste țări, Armenia, Azerbaijan și Georgia, au luat o altă orientare de politică externă, ceea ce complică puțin mai mult activitatea la nivel regional. Georgia încearcă să fie mai apropiată, din motive evidente, mai apropiată de Ucraina și Moldova. Celelalte două țări din Caucazul de Sud uh, au alte traiectorii de politică externă. În ceea ce privește reformele democrate, uh, ele au de asemenea uh, căi, uh, au luat căi diferite. După, știți, în Armenia, după 2018, există un nou uh, imbold pentru reforme democratice. Noua conducere din Armenia încearcă să uh, implementeze reforme, dar există probleme în continuare cu statul de drept și cu acte minore de corupție schimbările fundamentale în comportamentul politic și discursul public au uh, uh, fost abordate, ceea ce este bine. E o mare oportunitate pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre uh, și ele trebuie să continue să susțină reformele din Armenia. În ceea ce privește Azerbaijanul, după cum știți, uh, relațiile cu Uniunea Europeană au devenit toxice în ultima vreme. Asistența Uniunii Europene se focaliza mai mult pe cooperare în materie tehnică, umanitară, economică și de energie. Azerbaijanul este mai puțin interesat uh, de Uniunea Europeană ca un parteneriat în progres, uh, procesul de reforme democratice sau instituționale și interesul principal la Baku este mai degrabă de reforme în materie de bună guvernanță, administrație publică, energie și infrastructură de transport, ceea ce este de înțeles uh, Um, date fiind natura relațiilor bilaterale. În ceea ce privește, în ceea ce privește pe Georgia, este uh, o țară care consideră Uniunea Europeană ca principal partener în reformele democratice, dar există niște provocări acolo. De exemplu, au fost niște uh, derapaje democratice în 2018-2019, mă refer la alegerile prezidențiale, la eșuarea reformelor electorale, la uh, înăbușirea protestelor, probleme legate de polarizarea uh, politică, uh, judiciarul care este, uh, mă rog, interferențe în judiciar, guvernanță informală, interferențe de asemenea în politica editorială a celor mai importante canale mass media, este o problemă foarte importantă în Georgia și sigur că urmează alegeri în 2020 și va fi un test al democrației foarte important. Dar cred că Uniunea Europeană n-ar trebui doar să stea cu mâinile în sân și să aștepte, ar trebui în continuare să se implice și să monitorizeze cu atenție ce se întâmplă și după alegerile din Azerbaijan. În ceea ce privește dezvoltarea economică și comerțul, aceste țări au încercat să construiască relații la niveluri diferite cu Uniunea Europeană. După cum știți cu toții, Există un uh, uh, așa numit acord CEPA cu Armenia, care nu include un acord de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător. Armenia este și membru în Uniunea Eurasiatică și sub presiunea Rusiei, ceea ce nu, nu-i permite o coplare mai strânsă cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial, totuși, al Armeniei și cel mai mare furnizor de asistență financiară. Uh, pentru Azerbaijan, relațiile contractuale se, refer, se bazează pe uh, parteneriatul de, uh, acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. Uh, Uniunea Europeană este, are în Azerbaijan un important partener comercial și energetic. Azerbaijanul oferă Uniunii Europene aproximativ 5% din, acoperă 5% din nevoia de gaz și în ceea ce privește Republica Georgia, există un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător din 2014, care este în curs de punere în aplicare, dar e nevoie de resurse suplimentare. În ceea ce privește adoptarea de standarde și regulamente europene, de exemplu. Și încă un lucru important. Din păcate, Conform statisticilor din 2019, Uniunea Europeană nu mai este cel mai mare partener comercial al, uh, al Georgiei. Comunitatea statelor independente este cel mai mare partener comercial al Georgiei și uh, această tendință este uh, continuă este în creștere, așadar trebuie văzute modalitățile de a exploata relația cu Georgia. În ceea ce privește stabilitatea, securitatea și cooperarea regională, Aici, după cum știți, există un uh, uh conflict uh, între, uh, privind regiunea Nagorno-Karabakh, un conflict între Armenia și Azerbaijan. Uniunea Europeană are un rol limitat aici, sigur, și uh, Știți că Uniunea Europeană susține cooperarea între cele două țări. În orice caz, uh, Uniunea Europeană privește Azerbaijanul ca actor pasiv în acest uh, conflict. Rusia manipulează în mod clar și societatea și din Armenia și din Azerbaijan pentru și de fapt vinde arme ambelor părți care face situația de securitate și mai uh, dificilă. Situația din Georgia Uh, de securitate și stabilitate este subminată din cauza um, acestui uh, proces uh, la frontieră, și anume proces care se referă de fapt la ocuparea Abhaziei și Oseției de Sud, care este susținută de către Rusia. Și aceasta rămâne o provocare foarte importantă privind securitatea Georgiei în următorii ani. Uh, și în pofida acestei dileme de securitate legată de Rusia, Georgia încearcă să mențină uh, legături um, de securitate foarte strânse cu Uniunea Europeană. Există o um, uh, o operațiune europeană, o misiune europeană EUMM în această zonă din 2008 și Georgia continuă să participe la operațiuni PESC din 2014. Cea mai mare provocare aici e legată de democrație și pentru că ajungem la partea de recomandări, cred că un european ar trebui să intensifice presiunea de democratizare în țările unde are o marjă de manevră, mai ales în Georgia și parțial în Armenia. Anul important este critic pentru uh, evoluția democratică a Georgiei și există uh, în continuare posibilitatea uh, unor derapaje, din păcate, din cauza influenței Rusiei, dar dacă Uniunea Europeană se retrage, atunci se deschid noi oportunități pentru alți actori, cum ar fi Rusia, Turcia sau China, care să încerce să manipuleze situația în această regiune. Uh, în ceea ce privește dezvoltarea economică, Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice angajamentul economic și strategic în proiecte de infrastructură care să facă legătura între bazinul Caspic și Europa, să investească mai mult în regiune pentru a face față competiției crescânde din, uh, din partea Rusiei și Chinei și trebuie să ajungă Georgia să pună în aplicare anumite părți ale acordului de liber schimb care sunt foarte costisitoare. Deci, poate că e momentul să ne gândim la inițiativa uh, de a uh, iniția un, uh, poate, un pact de stabilitate al parteneriatului estic care să includă și Caucazul de Sud. Sigur că acest lucru necesită o discuție, o dezbatere separată, dar poate că e o idee care ar putea fi discutată uh, mai în detaliu. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o abordare regională, dar inițiativele trebuie să fie totuși foarte bine adaptate fiecarei țări uh, și niciuna dintre țări nu trebuie să fie marginalizată. Uh, de asemenea, politicile parteneriatului estic nu ar trebui să fie marginalizate în Parlamentul uh, European. E nevoie de o nouă foaie de parcurs pentru parteneriatul estic, de fapt. E nevoie, de, de asemenea, de inițiative regionale și în ceea ce privește zona Caucazului de Sud, poate că ar trebui să se lucreze mai mult pe plan uh, bilateral, um, care să includă instituțiile, societatea civilă, uh, mediul de afaceri, pe lângă guvern. Poate astfel dialogul ar fi mai eficient. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a consolida reformele democratice, mai ales în Georgia, și să ofere um, uh, susținere mai bine adaptată uh, societății civile de pe teren. De asemenea, uh, parteneriatul sigur că trebuie să reconfirme faptul că se bazează pe uh, reforme și pe valori democratice. Și în încheiere, un alt lucru important este acela de a investi în uh, democratizarea continuă și în stabilitatea regiunii în ansamblul său. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule profesor, pentru uh, Um, perspectiva asupra celor trei țări și pentru propunerile pe care le-ați făcut pentru a îmbunătăți situația. Și acum vreau să dau cuvântul doamnei Sari. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere deosebită să mă aflu astăzi aici Aș dori să mulțumesc și antevorbitorilor mei pentru faptul că au descris situația actuală și unele dintre principalele provocări din regiune foarte bine. Sarcina mea astăzi este să încerc să fiu vizionară. Ce trebuie făcut? Cum trebuie să se adapteze cadrul parteneriatului estic pentru a aborda și provocări actuale și provocări viitoare și pentru a ne permite să capitalizăm pe baza oportunităților. Prezentarea mea se bazează pe analiza făcută cu, uh, împreună cu colegul meu, Stanislas Salsicheru, anul trecut și pe baza acestei analize aș dori să propun trei modalități de adaptare a parteneriatului, cadrului parteneriatului estic în, urmă, în următorii 10 ani. Copii ale analizei noastre sunt disponibile pe masa din dreapta mea. Prima cale de urmat este actualizarea modului în care vedem vecinătatea estică. Regiunea nu este aceeași cu cea de acum 10 ani. Este uh, o regiune foarte dinamică, policentrică. Trebuie de asemenea să nu mai considerăm statele din parteneriatul estic ca un fel de state țintă. Nu trebuie să vedem cadrul patriatului estic ca fiind un uh, proiect de caritate, de ajutor. Sunt, aceste țări au devenit uh, parteneri care contribuie în mod semnificativ la agenda comună și nu trebuie să uităm că parteneriatul eh, estic eh, este benefic și economiilor statelor membre ale UE, oferă oportunități firmelor europene și permit eh, creșterea poziției UE în lume și consolidează sau permite consolidarea securității Uniunii. Trebuie să comunicăm mult mai bine legătură cu aceste lucruri în legăt- cetățenilor, cu cetățenii noștri pentru că deseori uh, vedem lucrurile așa cum erau în trecut. Apoi, puteri terțe, ca, cum ar fi China, Turcia și țările din Golf, au uh, profiluri uh, diplomatice și de securitate mult mai importante în parteneriatul estic în ultimii ani și asta înseamnă că nu trebuie să ținem cont doar de rolul Rusiei în regiune, ci și de rolul altor puteri din afara regiunii, în această regiune. Uneori, valorile și metodele de lucru ale unor actori terți nu sunt aceleași cu ale Uniunii Europene, dar, în general, cred că creșterea schimburilor comerciale cu puteri terțe fac să crească rezistența economică, reziliența economică a țărilor din parteneriatul estic și acesta este un obiectiv al nostru. Astfel, um, statele din, pot să aibă parteneriate mai puternice cu puteri care văd lucrurile la fel în regiune și cu instituții financiare. Există loc de o mai bună cooperare și coordonare ale politicilor noastre și un exemplu bun în acest sens este reuniunea ambasadorilor G7 în Ucraina. Poate se pot organiza reuniuni similare în cazul altor țări din parteneriatul estic. În al treilea rând, legăturile între vecinătatea estică și cea sudică cresc. Nu trebuie să gândim politicile noastre de vecinătate în termeni exclusivi. Nu este un joc cu sumă negativă trebuie să avem un punct de vedere la 360 de grade și avem nevoie de o strategie comună pentru aceste provocări care vin și din sud și din est. Putem intra în detalii în legătură cu acest uh, lucru ulterior. Trec mai departe acum la al doilea domeniu în care trebuie să ne actualizăm politicile, trebuie să îmbunătățim strategiile care sprijină transformarea și reformele în vecinătatea estică. Avem nevoie de stimulente și de, con- de condiționalitate, dar mai ales trebuie să ne optimizăm strategiile uh, pentru uh, a ținti obstacolele specifice în fiecare caz în mod foarte flexibil. Acest lucru este necesar pentru a avea un impact mai mare în viitor. De exemplu, uneori elitele politice nu avansează cum am dorit noi și în acest caz trebuie să aplicăm așa numita condiționalitate inteligentă de exemplu, redirecționarea de fonduri uh, spre actori din societatea civilă sau alți actori din țara respectivă. Moldova este un caz în care am experimentat această abordare cu mult succes. Deseori însă alte grupuri ezită să facă schimbări sau au suspiciuni în legătură cu agenda europeană. Și în acest caz trebuie să abordăm părțile care ezită și să încercăm să le convingem. În general, Uniunea Europeană trebuie să își extindă gama partenerilor în țările din parteneriatul estic. Societatea civilă a fost un aliat uh, de preț și va fi în continuare un aliat de preț în viitor, dar cred că trebuie să identificăm și alți parteneri. Trebuie să creăm uh, în mod proactiv legături cu alte grupuri care ar sprijini integrarea europeană, cum ar fi tineretul, diaspora, comunitățile de afaceri și așa mai departe. Uniunea Europeană ar putea să se gândească mai bine și la impactul social al politicilor sale în Est. Dacă reformele creează doar uh, câștigători și perdanți, uh, creșterea economică nu va face regiunea mai stabilă sau cetățenii mai mulțumiți. Cred că trebuie să ne gândim la noi stimulente pentru oamenii de, în, în uh, avantajul oamenilor de rând în avantajul celor care nu aparțin minorității urbane educate din aceste țări. Mai mult, lipsa de progrese poate să aibă legătură cu lipsa de cunoștințe, de um, capacități sau de conectivitate, de infrastructură. Uh, pentru a aborda aceste probleme, Uniunea Europeană are nevoie de o strategie mai bună de comunicare, de legături mai puternice cu comunitățile de afaceri și trebuie să investească în conectivitate și în proiectele de infrastructură din regiune. Strategia de comunicare trebuie să fie adaptată redigitale. Avem nevoie de experți în comunicare strategică în delegațiile noastre în țările din Est. Trebuie să transmitem mesaje simple și accesibile în legătură cu ce face Uniunea Europeană în aceste țări și cum aceste acțiuni sunt în interesul oamenilor sau în avantajul oamenilor. Apoi, trebuie să ajutăm firmele din aceste țări să beneficieze de pe urma relațiilor uh, comerciale aprofundate, de exemplu cu Georgia cum pot ajunge firmele din Georgia pe piețele europene, cum își pot găsi parteneri de afaceri în UE, cum își pot spori competitivitatea și cum pot respecta standardele UE. Cred că și statele asociate pot să participe la anumite programe și agenții europene <clears throat> sau să iam și trebuie să luăm măsuri pentru a, implica, pentru a le implica mai îndeaproape pentru ca apoi aceste țări să participe la piața europeană a bunurilor și la cea bancară. Când vine vorba de infrastructură, e bine că comerțul cu UE crește, dar uh, infrastructura regională uh, abia rezistă la acest uh, nivel de relații comerciale. Infrastructura țărilor din Est trebuie să se dezvolte și să aibă legături cu cea a Uniunii Europene este o sarcină cheie pentru următorii 10 ani. A treia ă, prioritate de schimbare este faptul că trebuie să recunoaștem interdependența când vine vorba de securitate între UE și partenerii noștri din Est. Din păcate, se consideră că cooperarea pentru securitate e doar în avantajul vecinilor din Est. Acum 10 ani se presupunea că uh, instrumentele Rusiei erau, uh, coercitive ale Rusiei erau doar pentru vecinii din Est, dar ceea ce s-a întâmplat uh, în Est, s-a întâmplat apoi și în uh, Occident. Campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, și așa mai departe. Um, provocările de securitate hibride sunt uh, chestiuni în care Uniunea Europeană și statele din parteneriatul estic ar trebui să coopereze mult mai strâns. Consider de asemenea că e nevoie de o cooperare sporită în domeniul securității cibernetice și în lupta împotriva spălării de bani. Acestea pot fi două domenii de cooperare aprofundată um, pe, la mai multe niveluri. De exemplu, o cooperare viitoare poate să fie în exerciții în, de securitate cibernetică și dialoguri privind securitatea cibernetică cu țările asociate. Avem un dialog în acest sector cu Brazilia, dar nu avem un astfel de dialog cu țările din Est. Deci, acesta e un mare neajuns. Este foarte important ca Uniunea Europeană să acționeze preventiv și nu să facă față acestor preocupări, după, acestor mm, amenințări după ce se întâmplă cu, și când se confruntă cu costurile. Corupția trebuie văzută nu doar ca, mm, cu probleme economice și de guvernanță, ci și de securitate. Corupția uh, stimulează uh, provocările hibride. Corupția la nivel înalt face parte dintr-o abordare completă de securitate care acordă prioritate consolidării rezilienței țărilor din Est. Această dimensiune a luptei împotriva corupției trebuie să se fie combinată cu strategii preventive inovante. De asemenea, mulțumesc! Thank you, Sari, for... Mulțumesc, doamnă Sari, pentru contribuția dumneavoastră um, la această analiză a viitorului parteneriatului estic și sper că într-o bună zi aceste țări vor adera chiar la UE. Și acum o opinie de la Vilnius a domnului Claudius Maniucas în legătură cu parteneriatul estic. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, onorați uh, deputați europeni, domnilor și domnilor. Într-adevăr, uh, în peste 10 ani de existență, parteneriatul estic s-a dovedit a fi un mijloc cheie de dialog cu vecinii de la Est. Acești vecini s-au apropiat mai mult de Uniunea Europeană după extinderea Uh, după extindere și în ceea ce privește nivelul lor de implicare și de interdependență la care s-a ajuns, parteneriatul estic este fără îndoială un succes. Totuși, uh, în timpul acestor 10 ani de proiect, acesta s-a, și-a arătat limitările și dilemele. Majoritatea acestor limitări uh, sunt, de fapt, limitări ale Uniunii Europene înseși. Haideți să începem cu obiectivele politice ale parteneriatului estic. Uh, să fie acestea promovarea valorilor europene, uh, democrației și drepturilor omului, statul de drept, europenizarea, în ceea ce este regulile și standardele sau sunt suveranitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a vecinătății? Care este legătura cu obiectivele politice și cu necesitățile vecinilor uh, Uniunii Europene. Cea mai uh, evidentă cale uh, de a face progres este o mai mare congruență între Uniunea Europeană și, part- și partenerii săi în ceea ce privește interesele acestora. Este însă um, greu să facem acest lucru pentru că aceste interese pot fi contradictorii. Aceasta este um, uh, cea mai uh, gravă uh, limitare din parteneriatul estic. S-au făcut misiuni pentru respectarea statului de drept, însă um, este, nu este deloc suficient. Parteneriatul estic a fost um, adaptat, lucru binevenit. Uh, el a început ca o uh, platformă menită să transforme uh, partenerii, apropiindu-i mai mult de Uniunea Europeană. Însă, contextul statelor capturate post-sovietice nu a fost luat în calcul în mod adecvat. Politica a fost schimbată, s-a introdus mai multă reciprocitate și s-a făcut diferența între vecini. În timp, ultimele două, în timp ce ultimele două curente sunt binevenite uh, și pot fi uh, continuate, trebuie um, să fim realiști și trebuie să ținem cont de limitările și resursele disponibile la nivel european. Însă trebuie să fim mai ambițioși uh, și să punem la dispoziție resursele necesare. Um, Oare este vorba de o perspectivă de aderare pentru anumiți vecini? Nu putem, uh, nu trebuie să excludem acest lucru, dar uh, nu putem uh, garanta succesul unei prelungite tranziții. Și lucrul acesta este foarte bine demonstrat de Balcanii de Vest. Dacă ne concentrăm pe aderare, putem fi contraproductivi. Mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe instrumentele și resursele necesare. În ceea ce privește diferențierea, există cel puțin două grupuri de țări, dacă nu chiar mai multe și diferite uh, grupuri de obiective și de instrumente. Avem pe de o parte statele asociate uh, din parteneriatul estic, care sunt legate de Uniunea Europeană, de unul dintre cele mai ambițioase și complexe acorduri pe care le-a încheiat vreodată Uniunea Europeană cu statele terțe. Și au și uh, acord în ceea ce privește vizele. Acest grup include Ucraina, Moldova și Georgia. Un alt grup de țări fără acord de asociare sunt uh, Armenia, Azerbaijan și Belarus. Armenia a încheiat totuși un acord care este destul de apropiat de o asociere, deci poate fi considerat, considerată a face parte dintr-o zonă dintre cele două grupuri. În primul grup, Ucraina este în evidență datorită dimensiunilor sale, importanței și nivelului actual de dialog cu Uniunea Europeană și implicare. Uh, aceasta este singura țară dintre cele uh, șase cu care Uniunea Europeană a început uh, un proces de uh, clădire a statului, un proces comun. Uh, Um, care um, depășește cu mult obiectivele de suveranitate, stabilitate și europenizare. Haideți să um, uh, analizăm și situația celorlalte grupuri. Să începem cu cele două țări care au uh, fost uh, sceptice în ceea ce privește oferta europeană, Belarus și Azerbaijan. Aceste țări sunt interesate în creșterea nivelului de interdependență cu Uniunea Europeană, care este foarte ridicată în anumite zone, în cazul energiei, dacă ne gândim la Azerbaijan. Și uh, să sunt um, pozitive în ceea ce privește inițiativa livrabililor pe 2020. Suveranitatea și stabilitatea sunt um, principale și Uniunea Europeană este necesară pentru a contrabalansa influenței Rusiei și altor actori precum China, Turcia și altele. Însă țările sunt ostile promovării valorilor europene, în ceea ce privește mai ales democrația și drepturile omului. Uniunea Europeană se confruntă cu o dilemă aici. Dacă să facă un fel de dialog selectiv, uh, direcționat către suveranitate și stabilitate, sau dacă să promoveze valori europene, democrație și drepturile omului, uh, riscând să-și piardă cu totul influența acolo. În ceea ce privește asocierea, haideți să începem uh, amintindu-ne că acordul de asociere este, poate, cel mai complex acord încheiat de Uniunea Europeană cu cu state terțe. Aceste acorduri sunt crucial, foarte ambițioase în ceea ce privește armonizarea sau apropierea uh, la nivel uh, legislativ. Cele trei state asociate s-au angajat să adopte o parte foarte importantă din uh, regulile europene. Însă uh, există două probleme principale legate de asociere. Una este legată de concept și alta ține de capacitate. Uh, sfera de aplicare și profunzimea reformelor necesare uh, pe, și impuse statelor asociate uh, nu uh, este conformă cu nivelul lor actual de nivel socioeconomic. Deși Uniunea Europeană se așteaptă ca acordurile de asociere să fie un fel de model pentru modernizarea Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Relevanța uh, achiului comunitar pentru nevoile acestor state este în mare măsură uh, îndoielnică. În al doilea rând, aceste țări nu au capacitatea necesară pentru a um, face față cu aceste, acestor reguli care ar putea să le fie benefice pentru dezvoltare. Iar Uniunea Europeană nu are resursele și capacitatea necesară pentru a le ajuta. Um, Recent uh, s-a încheiat proiectul uh, Orizont uh, EU Strat și pe baza acestuia și pe baza experiența mea aș vrea să vorbesc despre asociere și de modul în care se definește aceasta. Funcționarea achiului a arătat de ce acesta nu este în centrul uh, priorităților acordurilor de asociare. De ce? Pentru că există nevoi mai presante pentru construirea unui stat. În Ucraina, aceste nevoi presante sunt dezvoltarea economică și securitatea. Până acum, uh, Uniunea Europeană a decis să abordeze aceste probleme doar în Ucraina. Transpunerea și implementarea achiului comunitar în multe domenii mm, este uh, fragmentară însă mai bună decât ne așteptam. În principiu, pentru că se face un fel de ajustare informală um, care um, reduce sfera de aplicare a angajamentelor uh, luate. Acest lucru este pozitiv pentru că ușurează povara armonizării legislative, însă este discreționară și pare să nu urmeze niciun fel de uh, model. De asemenea, duce la mai multe incertitudini între societatea civilă, mediul de afaceri și investitori. Cercetarea noastră confirmă și că um, Um, Uniunea Europeană dă mai multă putere altor grupurilor de societate civilă care în trecut erau mai slabe. Însă există lacune de implementare din cauza capacităților administrative slabe. Și uh, a faptului că sunt uh, diferite interese acolo. Condiționățile europene funcționează doar în cazul unui număr limitat de reforme legate direct de interesele existențiale ale, ale țării. În cazul Ucrainei este vorba de reforma sectorului gazului. Implementarea regulilor europene se va, va deveni mai complexă cu timpul. În acest context este probabil că atât implementarea regulilor europene, cât și aplicarea condiționalităților să, devin, uh, să fie doar la nivel declarativ și trebuie să abordăm imediat acest risc. În ceea ce privește recomandările, prima este legată de uh, deficitul de securitate, care ar trebui să fie uh, rezolvat în moduri eficiente. Desigur, trebuie să continuăm politica de a spori interdependența către țările neasociate. Trebuie să le facem loc din motive geopolitice și strategice. Trebuie să prioritizăm clădirea statelor și uh, obiectivele de dezvoltare ale statelor asociate, promovând uh, mai ales uh, investițiile străine directe. Transpunerea drepturilor, uh, transpunerea și implementarea regulilor europene este costisitoare și uh, impun o gândire economică mult mai solidă. Uniunea Europeană poate uh, oferi acest lucru, începând un spațiu economic nou, deschiz, prin deschiderea sectorului servicii, sectorului serviciilor în cele trei state asociate. Probabil că acesta este unul dintre cele mai importante obiective. Dacă ne dorim ca asocierea să funcționeze și uh, dacă ne dorim ca raționamentul economic uh, să dea rezultate. Pentru a permite aplicarea regulilor europene, Uniunea Europeană poate trece la o ajustare mai oficială și mai sistematică a acordului de asociere. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru uh, aceste comentarii. După cum am promis la începutul acestei uh, dezbateri, uh, pentru a discuta aceste prezentări ale experților, am, le-am invitat și pe doamnele Eichhorst și Maternova, la această discuție, așa că îi voi da cuvântul pentru 10 minute doamnei Eichhorst. Thank you, honorable member. Mulțumesc, mulțumesc stimați deputați, vă mulțumesc domnule președinte și mulțumesc de asemenea și vorbitorilor Uh, de la dezbaterea de astăzi. Uh, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici. Sunt impres... Am fost impresionată de prezentări. Îmi cer scuze că nu am fost prezentă de la începutul dezbaterii, dar de când am venit mi s-a părut foarte util să vă ascult uh, prezentările și recomandările pe care le faceți Catarinei și mie și mă bucur să fiu aici împreună cu Catarina. Uh, știți că e o perioadă în care se fac foarte multe uh, reflexii pe aceste subiecte și de aceea este foarte bine, sunt foarte utile ideile dumneavoastră, uh, sugestiile pe care le faceți. Mi-a plăcut foarte mult exercițiul acesta mental al doamnei Sari de a ne schimba tot timpul perspectiva, pentru că lumea este într-o schimbare rapidă și exact asta se întâmplă și în parteneriatul estic. Vreau să vă spun în principiu patru lucruri foarte pe scurt ca să nu depășesc timpul. În primul rând, uh, apreciez această dezbatere publică pe care o avem astăzi. Uh, deja am trecut de 10 ani de la uh, de când s-a uh, instituit parteneriatul estic uh, și e foarte clar că se pot observa progrese în toate uh, țările partenere, dar și progrese în ceea ce privește parteneriatul estic în ansamblul său. Simțim aceste progrese la toate nivelurile. Există o dinamică în relațiile noastre care nu a existat până acum. Eu sunt printre cei care consideră că ar trebui să fim mult mai dinamici și la nivel diplomatic și la nivelul implicării și Uh, aceasta este atitudinea Serviciului de Acțiune Externă și al înaltului reprezentant. Atunci când a fost aici în Parlament, domnul Borel a spus deja de mai multe ori uh, stimaților eurodeputați uh, că noi vom acorda o mare, mare prioritate parteneriatului estic și colaborării cu toate aceste țări la toate nivelurile posibile. Deci această dinamică este foarte importantă. S-a spus deja că acordurile, s-au menționat toate acordurile care au fost deja încheiate și știm cu toții ce mai este de făcut din acest punct de vedere, dar e foarte important să se um, pună în aplicare Uh, acordurile prin care se creează condițiile pentru a accelera nu doar uh, continuarea uh, integrării economice, ci și asocierea politică. Și aici o reflexie referitor la ceea ce a spus doamna Sari. Da, sunt de acord cu toate elementele pe care le-ați menționat, pe care le vom evalua în pregătirea summitului următor, dar mai există și elementul politic. Și anume, implicarea politică la toate nivelurile. Șefii noștri de delegație astăzi în toate capitalele au o atitudine total diferită față de acum 10 ani. Se implică la toate nivelurile și din punct de vedere politic, ceea ce este foarte important și sigur că fac acest lucru împreună cu statele membre, cu reprezentanții statelor membre, pentru că tratatul de la Lisabona uh, ne conferă această, uh, aceste prerogative și în uh, perioada recentă au fost foarte multe semne de întrebare, probleme care au apărut în aceste țări și aici colaborăm uh, pentru a uh, încerca ori să deescaladăm situația, ori să venim cu niște propuneri de îmbunătățire utile. Și aici cred că, date fiind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și Caterina știe foarte bine cum stau lucrurile, în continuare trebuie să să folosim, să exploatăm mult mai mult toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Deci, suntem foarte activi și în momentul de față avem un cadru, un cadru de acțiune pe care dacă nu l-am avea, ar fi trebuit să-l creăm acum. Avem un cadru puternic, robust, de cooperare cu toate aceste șase țări și vedem cum acest cadru aduce rezultate cetățenilor. Asta spune și în altul reprezentant Uh, de fiecare dată când uh, are ocazia să, să vorbească pe acest subiect. Și acum, vedem rezultatele și uh, în ultimele șase luni am avut niște runde de consultare foarte bună, dialog structurat Uh, o contribuție extraordinară la toate nivelurile, societate civilă, guvern, um, actori, toți actorii implicați, inclusiv dumneavoastră și acum um, pregătim, folosim toate aceste informații pentru a ne pregăti pentru summitul care va avea loc în iunie. Dar această abordare de jos în sus, cu asumarea de către societate și de către toți actorii, de către toate părțile interesate, este foarte importantă. Sigur că nu eu sunt cea care trebuie să spună dacă e o politică de succes. Cei din regiune sunt cei care vor decide dacă avem succes sau nu. Dar eu pot să vă spun ce am făcut până acum și pot să vă spun din perspectiva mea că am făcut progrese semnificative. Agenda acum, post-2020, că despre asta este dezbaterea astăzi, uh, ei bine, toate elementele care au fost menționate, aproape toate, da, sunt niște elemente delicate în anumite state membre, e adevărat, și statele membre, cele 27, trebuie să fie toate de acord, să aibă o abordare unită. De aceea fac apel întotdeauna la europarlamentari. Colaborați cu cei din parlamentele naționale, uh, astfel încât uh, să se transmită și la nivelul guvernelor și să um, Consiliul să se unească și să uh, vorbim uh, cu toții, cu, cu o singură voce. Asta vrem să facem la summit. S-au folosit toate conceptele importante, inclusivitate, diferențiere, uh, toate sunt importante. În cele din urmă, uh, fiecare partener trebuie să poată să ducă ceva acasă util de la summit. Sigur că trebuie să știm care sunt noile priorități ale noii comisii pentru această agendă a parteneriatului estic Uh, și prioritățile acestea sunt uh, extraordinare. Și, deci, vom avea, vom avea multe de făcut împreună cu cei șase parteneri din parteneriatul estic. O să mă opresc aici și vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Vă mulțumim și noi. Uh, și acum dau cuvântul ultimei noastre vorbitoare din această rundă, doamna Maternova, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Angelinei pentru această uh, prezentare. În primul rând, vreau să salut uh, organizarea acestei dezbateri și să exprim mulțumirile mele călduroase uh, tuturor celor care au vorbit. Mi-au plăcut mai ales, am fost mai ales impresionată de comentariile domnului Maniocas, um, cu care am, de fapt, foarte multe puncte în comun uh, și o să ajung și să vă spun despre ce e vorba. Care este situația? Parteneriatul estic a început după după război, după agresiunea din Georgia în 2009, într-un context politic foarte diferit față de cel de acum. Acum, uh, suntem la aniversarea, am avut aniversarea a 10 ani și ne uităm la următorii 10 ani într-un context politic poate și mai complicat. Și cred că uh, Uh, vectorii de putere uh, și schimbarea vectorilor de putere în această zonă și la nivel global uh, reprezintă unul dintre motivele pentru care și noi, la nivel european și partenerii noștri, avem în continuare voința de a continua acest parteneriat pentru că el are mult de, multe de oferit. Haideți să vedem de unde am pornit și ce am realizat până acum. Nu o să vorbesc despre diverse proiecte pe aici, pe acolo. Vreau să uh, Uh, vă spun pe mar, uh, în mare, în patru puncte, ce am realizat. În primul rând, avem trei membri asociați cu toate provocările aduse de acest statut, asociați, deci, cu Uniunea Europeană, state asociate cu Uniunea Europeană, care au acorduri foarte complexe cu Uniunea Europeană. Complexe în toate sensurile cuvântului. Unii comentatori au spus că uh, Uh, acestea au fost uh, adoptate ca bune practici, uh, chiar dacă nu se potriveau atât de bine țărilor. E adevărat, aceste acorduri nu se potriveau, nu erau total adoptate, adaptate țărilor, dar aceste acorduri au fost încheiate într-un context diferit. Ele au fost văzute ca un fel de anticameră uh, Uh, anticameră a uh, extinderii europene. Deci așteptările erau foarte diferite. Atunci se considera că adoptarea legilor va duce la o altă etapă mai aproape de, mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Deci a fost un climat politic total diferit cel în care s-au um, adoptat aceste Uh, acorduri. Știți, ca și când faci cerere pentru un card de credit și nu te uiți la tot ce scrie mic acolo jos pe ultima uh, foaie, uh, pentru că elementele de pe primele pagini sunt mult mai importante. Exact așa s-a întâmplat și cu acordurile noastre. Acum, privind în urmă, am găsit modalități pentru a compensa această complexitate. Și aș dori să vă dau trei exemple concrete, chiar patru, a modului în care am făcut acest lucru, pentru că în cazul Ucrainei am acționat și la nivel instituțional. În primul rând, am cheltuit uh, multe resurse și am făcut multe eforturi, mai ales în ultimii cinci ani, pentru a reorienta asistența de la proiecte care susțineau uh, proiecte de reformă cuprinzătoare în țările uh, acestea. Lucrurile sunt mai sistematice în țările asociate și uh, pe măsură ce uh, în țările în care acordurile nu sunt de asociere nu există și relațiile nu sunt așa de apropiate, uh, chiar și acolo ne uh, implicăm în susținerea Uh, eforturilor de reformă și în uh, Ucraina și în uh, Belarus chiar. În Belarus undeva sunt primii pași de reformare a dreptului întreprinderilor, de exemplu, iar în cazul relațiilor complexe cu Georgia sau cu Ucraina, susținem toate ambițiile de reformă de acolo. Deci așa cum a spus și domnul Maniocas, uh, elementele de achi european le aducem mai aproape de uh, transformările care se fac în aceste țări. De exemplu, descentralizarea, reformarea administrației publice, uh, o reformă foarte importantă a eficienței energetice. Deci, am trecut de la proiecte la susținerea reformelor și transformării țărilor. Asta e primul lucru. Al doilea lucru ne-am schimbat uh, relația cu societatea civilă și cu comunitatea think tank-urilor. Uh, am adus această relație la un cu totul alt nivel. Deci susținem agenții de reformă în aceste țări prin reorientarea normelor noastre uh, pentru a fi mai relevanți în acest domeniu, pentru a găsi noi modalități de a îi susține nu doar pe actorii obișnuiți, ci pentru a ne scoate asistența din capitale uh, și a o aduce pe teren la cei care au nevoie de ea. În al treilea rând, am investit uh, prin, uh, prin comisia trecută și comisia actuală merge pe aceeași linie, am investit foarte mult pentru a aduce comunitatea financiară internațională, instituțiile financiare internaționale, uh, pentru ei uh, aduce alături de noi. Deci am colaborat foarte mult cu toate instituțiile financiare internaționale pentru a avansa această agenda a reformelor din aceste țări. Deci acestea sunt trei modificări de uh, abordare profunde pe care le-am implementat. Deci, de la prioritățile de la Riga, cele 20 de rezultate pe care le aveam în cele patru categorii mari, acestea au fost un cadru foarte util uh, de acțiune și v-am spus că în cazul Ucrainei am mers chiar un pas înainte pentru că avem un grup de susținere pentru Ucraina care este o entitate unică, este singurul grup operativ pe care Uniunea Europeană îl are pentru o țară din afara uh, frontierelor europene. Și deci am folosit acest grup de susținere pentru a experimenta toate aceste modificări, astfel încât apoi să le putem replica în celelalte țări. Deci sunt uh, foarte de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră uh, de abordarea noastră care la început era bazată pe acquis, care între timp a devenit irelevantă pentru aceste țări, pentru că ele nu mai sunt în privite în contextul unei potențiale aderări, ei bine, am reușit să compensăm și să modificăm lucrurile în, în ultimii cinci ani. Chiar am scris un articol despre asta și cu mare plăcere vi-l pun la dispoziție, dacă doriți. Să vă dau câteva exemple de ce anume am reușit să facem prin această abordare. Un exemplu pe care uh, fostul comisar îl cita întotdeauna. E bine, e o, vorba despre o parte a lumii unde exista oscilații valutare foarte, foarte importante. În ultimii patru ani am reușit să oferim uh, jumătate din susținerea locală pentru IMM-uri în valuta locală, în moneda locală. Un alt exemplu, Uh, care mă duce la ceea ce a spus uh, Angelina, așa nume că trebuie să vedem acum și noile prioritățile noii Comisii Europene. De fapt, Pactul Ecologic European de fapt, este ceva ce noi practicăm foarte activ pe teren prin investiții masive în eficientizarea energetică, în infrastructura locală, fie că uh, e vorba de uh, ecologizarea transportului, investiții în transportul public, lucruri care nu se făceau în Uniunea Europeană acum 3-4 ani. Deci, cred că deja uh, ne aflăm într-o situație foarte bună și uh, în ceea ce privește prioritățile noi, prioritățile geopolitice ale noii comisii. Și acum, privind spre viitor, care este procesul, așa cum a spus Angelina, și a vorbit și despre această dezbatere publică foarte activă pe care am avut-o, cred că acest cadru foarte util uh, care se prefigurează pentru următorii 10 ani este unul al rezilienței. Reziliența este un concept care poate fi folosit foarte bine pentru toate aspectele ale acțiunii noastre acolo. Vorbim despre reziliență de mediu, biodiversitate, vorbim despre reziliență în materie energetică. Să vă dau aici doar un exemplu în ceea ce privește eficiența energetică pentru Ucraina. Dacă Ucraina ar avea standarde de eficiență energetică uh, de la cel mai jos nivel în Uniunea Europeană, nu o să vă spun care țară e, nu ar trebui să importe nici măcar o picătură de gaz. Deci, Uh, vedem că acest lucru ține și foarte clar și de reziliența economică, reziliența în fața um, amenințărilor hibride. Uh, e vorba de reziliența întregii societăți, de fapt. Și uh, sub acest concept ne vom orienta investițiile pe care trebuie să le mai facem, sigur, în guvernanță, în statul de drept, în uh, presiuni și eforturi uh, continue pentru democratizare. E clar că acestea ne vor ocupa o mare parte din energie în următorii 10 ani. În încheiere, permiteți-mi să vă spun că, da, se poartă foarte multe dezbateri și în Parlamentul European pe aceste concepte, diferențiere versus uh, inclusivitate. Uh, noi avem o abordare foarte practică la comisie și Aici există două cadre. Parteneriatul estic este cadrul regional, uh, deci un, un uh, concept al unui concept mai amplu, și anume politica de vecinătate europeană, care merge nu doar în est, ci și în sud și are dimensiune regională și dimensiune bilaterală. Și în dimensiunea bilaterală, da, este foarte multă diferențiere. Aceasta se bazează pe diferențierea țărilor. Deci, din punct de vedere practic, noi nu vedem uh, o contradicție între a avea un parteneriat estic cu caracter, in, caracter inclusiv pentru toate cele șase țări, dar care ne dă o marjă mare de manevră pentru diferențiere, care la nivel practic vine la nivel bilateral, prin relațiile bilaterale cu fiecare țară, pentru că e nevoie să o avem o abordare adaptată pentru fiecare țară, pentru că sunt foarte diferite, ambițiile sunt foarte diferite între țările noastre partenere. Am să închei cu aceasta și Vreau să mai spun doar două lucruri pe care le... și anume că apreciem foarte mult susținerea Parlamentului European și al eurodeputaților, uh, a multora din AFED și din alte comisii ale Parlamentului care ne susțin și nu pot să nu menționez pe prietenul nostru, domnul Cubilius, care nu este doar în adunarea Euronest, ci și în uh, noul uh, forum pentru Uh, pentru vecinătatea estică, un, un organism foarte util pentru noi. Și acest lucru ne ajută și în comunicarea strategică, pentru că, așa cum ați spus unii dintre dumneavoastră, <laughs> Uniunea Europeană, din păcate, nu se pricepe foarte bine la comunicarea strategică. N-am fi ajuns la Brexit dacă am fi știut să comunicăm mai bine, de fapt. Și E bine, am investit foarte mult pentru a încerca să uh, oferim o imagine uh, asistenței noastre sub denumirea uh, EU4, adică UE pentru, pentru energie, pentru democrație și așa mai departe. Pentru că problema este că nu comunicăm într-un mediu neutru ci uh, trebuie să uh, luptăm împotriva dezinformării care circulă, mai ales în această parte a lumii. Deci mulțumim foarte mult interesului și susținerii Parlamentului European. Mulțumesc! Dragi colegi, tocmai am aflat uh, punctul de vedere, dar și informații și comentarii, idei pentru viitoarea evoluție um, parteneriatului uh, din partea partenerilor din Est, din partea Uniunii Europene, um, dar și din partea Comisiei Europene. Deci, iată, am uh, primit uh, foarte multă. Um, <clears throat> am primit o, o bază solidă de, de analiză. Voi da cuvântul acum colegilor. Mai întâi are cuvântul domnul Eller. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, invitațiilor noștri externi și reprezentanților instituțiilor partenere pentru um, contribuțiile lor. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Este o discuție politică pe care trebuie să o portăm cu publicul general, dar și cu politicienii din statele membre. Uh, Lumea se schimbă, s-a schimbat foarte rapid în jurul nostru și țările la care ne referim s-au schimbat mult în ultimii 10 ani. Nu ne putem închipui că acum înainte de summit că am putea obține un rezultat puțin ambițios, care ar fi doar o repetare a ceea ce s-a făcut în ultimii 10 ani. Nu se poate așa ceva, e clar. Și acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare. Întrebarea este cum trebuie să evolueze relațiile um, în mod adaptat la situația din țările respective. În UE am folosit metoda Monet um, zeci de ani. Am făcut pasul următor atunci când a fost necesar. Și având în vedere că reacționăm uh, uh, în mod specific la situația din fiecare țară, o facem uh, și în relațiile cu vecinătatea estică. Poate în mod unanim, celor 20, cei 27 de state membre ar trebui să deschidă o perspectivă de aderare. Poate ar fi însă prematur și nici n-am obține unanimitatea, dar cu aceste programe Um, care nu conțin doar proiecte, ci și programe complete de reforme, cred că, de fapt, multe dintre aceste țări au potențialul de a se apropia mai rapid de noi, de, indiferent uh, de cum etichetăm uh, acest proces. Deseori le spun acestor țări un statut de țară candidată vă apropie mai mult de UE automat? Uitați când am început negocierile cu Turcia și, când, și unde suntem acum. E țara mai aproape sau mai departe de UE? Bineînțeles că e mai departe. Macedonia a devenit uh, țară candidată, dar iată, Macedonia de Nord nu a primit uh, statut de oficial de țară candidată. Deci, aș dori ca aceste țări să nu ne concentreze pe statutul formal, ci um, uh, să să, să, să se concentreze pe acțiunile concrete care le, le apropie de noi. Și pe măsură ce devenim din ce în ce mai interdependenți la nivel economic, în infrastructură și așa mai departe, uh, aceste țări vor deveni parteneri indispensabili și la un moment dat uh, ne vom da seama de realitate și să spunem că, da, e evident că sunt țări candidate. Acesta e obiectivul meu pe termen lung, dar deocamdată haideți să ne concentrăm, așa cum s-a spus, pe aceste proiecte majore inclusiv în apropierea de societate și implicarea societății civile foarte îndeaproape uh, prin aceste proiecte de reziliență este foarte importantă. Și așa cum a spus doamna Sari, trebuie să ne actualizăm hărțile mentale și să facem ce trebuie în următorii 10 ani. Mulțumesc! Mulțumesc! nu oferim uh, statut de membru acestor țări, dar e bine că ați menționat măcar acest statut care trebuie să facă parte din discuțiile noastre. Domnul Covelius are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Mulțumesc pentru toate prezentările, foarte utile, foarte valoroase. Și dacă primim, privim puțin spre viitor, Cred că terminologia, termenul reziliență este foarte potrivit. Dar când uh, vorbim de această reziliență, eu aș sublinia preocupările legate de reziliența psihologică a societăților din aceste țări. Provocarea mea majoră sau preocuparea mea majoră este cum să păstrăm nu doar politicienii din aceste țări motivați, dar și societățile uh, din aceste țări motivate pentru reformele atât de necesare. E ușor să spui, faceți reforme și poate viața vi se va îmbunătăți, dar oamenii nu sunt așa ușor de convins. Oamenii se uită la experiența uh, regiunilor vecine și de, acord, de aceea sunt de acord cu domnul Wojciechowski. Evităm, din motive geopolitice, uh, această perspectivă de aderare, dar aceasta este o provocare suplimentară. Cum putem ajuta aceste țări în, în uh, construirea rezilienței lor uh, psihologice? Cum putem să păstrăm motivarea pentru reforme dacă nu folosim în țări cu mult succes din Europa sau exemplul uh, de succes din Europa Centrală. Țara mea, uh, țările noastre au fost motivate și au fost reziliente tocmai grație acestei perspective de aderare. Asta e o problemă. A doua, dacă ne uităm la experiența Uniunii Europene din ultimii 30 de ani, avem experiență din Europa Centrală avem experiență din Balcanii Occidentali, unde sunt probleme, dar totuși cred că pentru țările din parteneriatul estic aceasta este o experiență pe care ar dori să o folosească. Deci să nu folosim limbajul pe care îl folosim în relația cu Balcanii Occidentali uh, și în relația cu țările din uh, parteneriatul estic. Da, avem experiență din Balcanii Occidental, haideți să o folosim în parteneriatul estic. Am, ascult uh, cu uh, mult uh, interes Uh, și știu că experiența din Balcanii Occidental poate fi adusă în parteneriatul estic. Știu că accept acest lucru ca o modalitate bună de a avansa. Deci, Aș dori să ne ocupăm mai mult de reziliența psihologică a acestor țări. Nu e așa ușor să faci reforme, oamenii se satură de reforme, mai ales dacă nu văd repede rezultate și dacă nu le dăm un morcov mare, riscăm să avem probleme. De aceea uh, trebuie să folosim uh, limbajul potrivit pentru a uh, păstra motivarea în, în aceste țări. Aș avea o întrebare. Ce se va întâmpla cu așa numita metodologie de extindere? Care, dacă bine am înțeles, este o condiție pentru decizia Consiliului pen, pentru relația cu Macedonia de Nord și Albania. Sunt tot felul documente care circulă uh, în legătură cu modul în care se poate face acest lucru și se poate schimba și mesajul în relația cu țările din uh, parteneriatul estic. Următoarea solicitare de luare de cuvânt este din partea domnului Mariani. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție prezentările celor șase invitați. Sunt de acord cu ce a spus doamna Sari și anume că contextul s-a schimbat față de situația de acum 10 ani. Sunt noi actori de care trebuie să ținem cont. Vedem activismul Chinei sau al Belarusului de care trebuie să ținem cont. Când am spus că sunt noi actori și am fost foarte surprins, ehm, dacă bine am fost atent, m-am mirat că nimeni nu a vorbit despre Uniunea Economică Euroasiatică. asiatică există o tentativă de cooperare economică care nu este la nivelul Uniunii Europene, dar uh, care există și trei din șase state din parteneriat sunt implicate. Belarusul și Armenia sunt membre și Moldova este țara asociată. Deci um, este un nou actor de care trebuie să ținem cont de asemenea. Întrebarea mea este dacă nu uh, trecem de la o caricatură la alta. Am auzit pe cineva care vorbea despre țări captive um, sau uh, ostatice ale Rusiei. Oare nu dorim să le facem țări captive ale UE? Nu trebuie să uităm că aceste țări au poziții geografice de particulare, istoria lor proprie, populația lor proprie și nu știu dacă uh, atitudinea este să avansăm și vom vedea dacă într-o bună zi aderarea e o posibilitate. Această populație cere mai ales bunăstare economică, securitate și să fie ascultată. Deseori a se entuziasma imediat, uh, populația s-a entuziasmat imediat ce erau erau, erau, uh, vreun, era vreun semn. La una dintre primele uh, ședinte în acest hemiciclu am ascultat-o pe Maia Sandu uh, și toată lumea a spus, iată, Moldova se apropie de Europa. Eu am spus, situația va dura șase luni, pentru că cine Cine cunoaște situația din Moldova știe că e vorba de clanuri care sunt um, continuu în luptă unele cu altele și iată, cei care erau la putere acum șase luni, acum sunt uh, în opoziție, în minoritate. Deci, Eh, ce facem cu eh, relația cu ehm, Uniunea eh, Economică Euroasiatică. Nimeni nu a vorbit despre discursul domnului Aliyev de pe 23 ehm, decembrie din Azerbaijan. Ce a spus? A spus, iată, Uniunea Europeană amăgește statele din parteneriatul estic. Ia vedeți ce se întâmplă cu Turcia. A spus, are nevoie Azerbaijanul de UE? Nu are. Este o perspectivă pentru noi? Nu e. Deci, sunt țări, sunt două blocuri, cred. Sunt, uh, pe de o parte, țări care au relații apropiate, pentru că sunt implicate în, uh, Euro- în Uniunea Euroasiatică, Belarus, Armenia și Molda- Moldova, alte țări ca Ucraina, care au ales să se apropie mult mai mult de UE și do- alte două state care își caută calea. Și concluzia mea este aceasta. Nu credeți că o țară poate să aibă prosperitate economică și securitate fără să fie în UE. Nu există o a treia cale, poate făcută uh, pe uh, adaptată realității din fiecare țară, ținând cont de istoria ei și poate ținând cont nu de ce dorim noi, ci de realitatea populației din aceste țări. Un ultim punct. În Parlamentul Franței am prezidat grupul de prietenie cu Ucraina. Am fost, am fost unul dintre ultimii care s-a întâlnit cu domnul Azarov, prim-ministru atunci al Ucrainei. Ce mi-a spus el? Mi-a spus, mergem spre catastrofă, spre război civil, pentru că Uniunea Europeană dorește să ne impună un acord uh, anulând în același timp acordurile cu Rusia. E mai bine să avem un parteneriat în trei și nu în doi. Am dorit un parteneriat în doi și această țară acum uh, Uh, se îndreaptă spre războiul civil. Haideți să nu mai facem aceleași greșeli. Explicați asta în Donbass, spune vorbitorul. Mulțumesc. Domnul Băsescu acum. Thank you, Mr. President. Congratulations for Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i felicit pe toți vorbitorii care ne-au uh, prezentat situația parteneriatului uh, estic. Au făcut-o ca niște adevărați profesioniști și uh, aceasta este o dezbatere profesionistă din partea celor care ne pot da o imagine clară a parteneriatului estic. Este adevărat, parteneriatul estic marchează un moment uh, istoric uh, pentru țările care au părăsit Uniunea Sovietică. Până la urmă, parteneriatul estic le-a oferit oportunitatea de a alege să rămână sub controlul Moscovei sau să caute o soluție occidentală în Uniunea Europeană. Progresele sunt incredibile sunt incredibil de importante în aceste țări. Iar elementul cheie este faptul că parteneriatul estic le oferă, din punct de vedere politic, posibilitatea de a juca, de a acționa într-o direcție sau în cealaltă. Desigur, pe viitor nu va putea funcționa o soluție de parteneriat cu trei părți. Ehm, cu siguranță realitatea va fi împinsă ehm, către o soluție sau alta. Ehm, posibilitatea rămânerii într-o Uniune Vamală, cea generată de Rusia, sau aceea de a deveni mai devreme sau mai târziu membri ai Uniunii Europene. Problema pe care o avem, din punctul meu de vedere, nu este neapărat faptul că oamenii din Moldova sau din Ucraina nu ar ști ce doresc. Problema este că noi suntem cei care nu le oferim o soluție clară pentru viitor. La momentul de față, populația din Moldova, din exemplu, de, este extrem de confuză. Este indusă în eroare de părți, pentru că de partide, pentru că Pe de o parte, li se spune că pot face parte dintr-o uniune vamală cu Rusia, iar Maia Sandu susține ideea că ei trebuie să facă parte din Uniunea Europeană, însă nimeni nu-i vrea înăuntru. De exemplu, Moscova spune, nu avem graniță, iar Uniunea Europeană spune, nu este momentul să discutăm uh, integrarea în Uniunea Europeană. Ceea ce poate că este adevărat, pentru că ei au, uh, sunt înconjurați de trupe rusești. Sau, uh, dar elementul cheie este să le oferim o perspectivă de viitor. Moldova va fi membră a Uniunii Europene după 50 de ani, nu mâine, sau nu. Putem să le oferim o imagine clară a viitorului sau nu, pentru că altfel jocul între Moscova și Bruxelles va uh, păstra uh, incertitudinea în această țară. Domnul Iordan are cuvântul. Благодаря, господин председател. Rusia оказва влияние. Mulțumesc, domnule președinte. Rusia exercită o influență, o influență extraordinară pe, în zona parteneriatului estic prin propaganda și prin faptul că uh, corupe elitele politice din aceste țări. Este neîndoielnic faptul că în aceste țări corupția este un produs rusesc. Elitele e, economice ale acestor țări au uh, relații cu Rusia mai degrabă decât cu Uniunea Europeană. Rusia uh, exportă arme către aceste țări și uh, desfășoară o propagandă extraordinară. Și toate acestea pentru a consolida, a-și consolida influența în zonă și pentru a-și promova interesele în această regiune. Și de aceea uh, cetățenii din aceste țări sunt într-adevăr dezorientați, sunt într-o stare de confuzie și în paralel cu dificultățile economice cu care se confruntă, suferă de asemenea uh, și de pe urma propagandei chiar și de pe urma propagandei propriilor politicieni, pentru că o mare parte din politicienii din aceste țări nu activează în interesul țărilor și uh, cetățenilor lor, ci în propriul interes. Și acest interes propriu uh, se poate uh, satisface doar cu ajutorul Moscovei. Organizațiile societății civile nu au nicio putere în fața propriilor politicieni și în fața puterii banului. Deci ne aflăm într-un cerc vicios uh, atunci când, sau aceste țări se află într-un cerc vicios. Bun, întrebarea este ce se poate face. Această dilemă nu cred că se poate soluționa printr-o multitudine de programe, proiecte, uh, proceduri uh, din partea Uniunii Europene. Această dilemă trebuie să fie soluționată uh, printr-o acțiune foarte clară, concretă, printr-o abordare inovatoare, printr-o politică inovatoare. Uh, și sunt întru totul de acord cu colegii care au spus că trebuie să vorbim foarte clar. Trebuie să spunem deschis și clar că aceste țări au o perspectivă de integrare europeană cândva, în viitor. Și că parteneriatul estic este un format care Uh, și-a epuizat uh, perspectivele. Trebuie să deschidem o perspectivă a aderării europene și pentru asta avem nevoie de o abordare diferențiată. În primul rând, trebuie să susținem acele țări care și-au exprimat foarte clar voința de integrare europeană, cum sunt Moldova și Ucraina. Și Rusia, sigur că va suferi de pe urma faptului că aceste țări uh, vor ajunge la un moment dat să fie membri ai Uniunii Europene. Și mă apropii de încheiere, domnule președinte. De ce uh, nu integrăm țările parteneriatului estic în discuția cu privire la viitorul Europei? Pentru că acest lucru ar uh, fi foarte bine primit de societățile din aceste țări, ca susținere din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Mai avem aproximativ 15 minute până la sfârșitul uh, ordinii de zi pentru această dezbatere. Vreau să îi întreb pe oaspeții noștri dacă ar dori să răspundă și o să vă rog să vă încadrați în aproximativ două minute fiecare. Cine dorește să înceapă, vă rog. Thank you very much for, for your comments. Mulțumesc uh, foarte mult pentru comentarii și pentru uh, reacțiile la prezentările noastre. Doream și eu să Vă mul- le mulțumesc domnului uh, Cobiliu, domnului Băsescu și domnului uh, Ierdanov, care a luat cu, au luat cuvântul și s-au referit la aderare. Este un subiect important. Una dintre ideile pe care le putem discuta acum, când nu există consens între statele membre referitor la aderare, este participarea la inițiativele regionale și cooperarea la inițiativele regionale ale UE și uh, NATO. Vreau să subliniez câteva dintre acestea. În primul rând, inițiativa 3C. Știu că la început uh, Uniunea Europeană a fost uh, precaută, dar la summitul de la București uh, s-a dovedit clar că Uniunea Europeană este implicată. Cred că țările din parteneriatul estic pot și trebuie să conteze pe această um, inițiativă. Putem vorbi și despre inițiativa B9, București 9, care poate deschide uh, către țările din parteneriatul estic posibilitatea statutului de observatori. Avem și uh, formatele V4 și V4+, um, care de asemenea pot aduce beneficii țărilor din regiune. Vreau să subliniez faptul că în Ucraina nu este în desfășurare un război civil. E vorba de agresiune din partea Rusiei și acest lucru trebuie subliniat aici. Mulțumesc, domnule Manioca. Maniocas? Da, mulțumesc. Discuția a fost foarte interesantă. Mi-a făcut plăcere să aud și opinia serviciilor comisiei și să văd că sunt de acord cu noi în legătură cu anumite subiecte. Aderarea este importantă, așa cum au precizat-o mai multe persoane, însă nu poate fi o chestiune covârșitoare, nu poate să domine discuția. Ce am înțeles uh, în ultimii ani în care m-am tot ocupat de regulile europene și am lucrat cu ele este că istoric achiul comunitar a fost produsul cooperării interstatale. Și, uh, desigur, logica economică a Chiului este să faciliteze cooperarea și să permită externalitățile cooperării transfrontaliere. Achiul are sens dacă există cooperare la nivel economic cu partenerii estici. Dacă nu extindem această cooperare la nivel de servicii și la nivel comercial, își pierde sensul aceste chestiuni merg mână în mână. De aceea, uh, cred că acest spațiu economic, tocmai bazat pe experiența balcanică, este necesar pentru ca achiul, ca regulile europene să funcționeze. Ele în sine nu sunt bune, ele au valoarea, uh, o valoare limitată ca uh, model de reformă. Au sens doar dacă există interacțiune, dacă există un flux de bunuri, de o circulație de persoane și de servicii. Foarte important pentru Uniunea Europeană este să se conecteze la nivel politic, diplomatic și tehnic cu partenerii săi. Pentru că nu doar lipsa de capacități administrative Um, este problema, ci și faptul că se dorește uh, a se dobândi o prezență acolo uh, de către alte părți. Corupția este o problemă. De aceea, atât dimensiunea tehnică cât și cea politică uh, sunt importante. Sper că politicienii și experții tehnici vor coopera pentru că este nevoie de instituții mai bune care să poată gestiona parteneriatul estic și mă refer aici la Euronest, la instituțiile de asociere comună. Acestea trebuie să fie modernizate și transformate într-un cadru uh, foarte bun. Domnul Cacace are cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Discuția a fost foarte interesantă. Aș vrea să mă refer la procesul de europenizare. Procesul declanșat prin parteneriatul estic este unul uh, îndelungat. Nu se va întâmpla nimic peste noapte, nu va dobândi nimeni uh, calitatea de membru peste noapte. Însă s-a pus întrebarea, există și altă cale de a accepta un nou candidat? Istoria Estul Europei a dovedit că extinderea este cel mai modelul de, care are cel mai mare succes pentru statele din estul Europei. Este o chestiune de rivalitate geopolitică între Rusia și alți parteneri. Desigur, uh, Uniunea Europeană nu dorește să se implice. Dar gândiți-vă la ce face Rusia. Rusia provoacă în mod deliberat conflicte. Iată cazul Ucrainei. Uh, dacă acest lucru va continua, vor fi și mai multe probleme cu uh, europenizarea acestor state și cu aspirațiile lor europene. Trebuie să fim mai realiști în ceea ce privește candidatura viitoare a acestor țări, dar nu trebuie să oferim Rusiei acest instrument. Creează o problemă și gata, uh, opresc extinderea Uniunii Europene. E important să avem clar în minte acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că putem avea un răspuns și din partea comisiei la această discuție. Mulțumesc foarte mult. Câteva observații uh, scurte. Sigur, uh, acum în Ucraina nu este în desfășurare niciun război civil. Cred că acest lucru este datorat uh, eforturilor noastre comune pe care le facem în această țară. Um, astfel evităm izbucnirea violenței. Sunt uh, în desfășurare mai multe conflicte la niveluri diferite în mai multe zone din parteneriatul estic. Uităm acest lucru adesea și trebuie să le explicăm uh, uneori și cetățenilor europeni care este valoarea susținerii pe care o acordăm noi acolo în ceea ce privește prevenirea izbucnirii războaielor și asigurarea uh, păcilor. E adevărat, uh, programul Jean Monnet uh, trebuie să continue în regiune pentru că el oferă multe posibilități, la fel și în Balcanii de Vest este bine să lucrăm la nivel politic, așa cum am spus înainte. Domnule Cobilius, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru propunerile de mai devreme. Ideea de a folosi ce facem în Balcanii de Vest și pentru partenerii noștri de la uh, Est și v-ați referit și la procesul de la Berlin, uh, eu sunt pentru. Uh, toate, toată munca pe care o facem uh, cu Balcanii, uh, și uh, cu um, parteneriatul de la Est, noi cei de la Divizia de Direcția Generală de Vecinătate și noi de la SAE uh, au de-a face cu uh, discursul adecvat. E adevărat, altul reprezentant Borei va prezenta um, în luna februarie abordarea uh, în ceea ce privește extinderea. Această discuție are, prin urmare, o valoare mare, pentru că ne poate ajuta să vedem cum putem face lucrurile mai bine, cum le putem face altfel pentru a atinge rezultate mai bune. Uh, de aceea instituțiile vor fi foarte ocupate în următoarele săptămâni și uh, la fel și Parlamentul sunt sigură că va avea foarte mult de lucru. Uniunea Economică Eurasiatică. Armenia uh, a încheiat acest acord. Noi nu cerem partenerilor noștri să facă alegeri binare. Nu facem acest lucru din motive pe care deputații europeni le cunosc prea bine. Sunt multe căi prin care considerăm că putem respecta în totalitate alegerile partenerilor noștri din regiune. E vorba despre alegerile lor. Ideea este că ceea ce fac ei trebuie să fie în conformitate cu acheul comunitar, trebuie să fie în conformitate cu regulile noastre și cu dreptul internațional. Doresc să clarific că nu cerem partenerilor noștri să aleagă între două variante. Uniunea Europeană poate acționa la niveluri diferite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Câteva gânduri. Metodologia de extindere, uh, așa cum a spus Angelina, va fi uh, dezvăluită în câteva săptămâni. Acest lucru uh, merge în sensul celor pe care le-am spus despre acordurile de asociere. Achiul nu face singur transformarea țărilor. Natura birocratică este problema, pentru că ceea ce ne trebuie în țările Balcanilor de Vest este, în primul rând, transformarea instituțiilor statului, um, sectorului judiciar, al reconcilie reconcilierii în cazul Balcanilor. Deci, cred că va exista o încercare de reformă pentru a sublinia aspectele care nu reies direct din achi. Pentru că, după cum am spus, achiul nu este modelul în care, prin care noi putem aborda problemele fundamentale. Nu se potrivește pe această structură. Așa cum se întâmplă în cazul acordurilor de asociere, același lucru este valabil și în cazul procesului de extindere. Repet și eu că în Ucraina nu avem război civil, e vorba de o agresiune din partea Rusiei Trebuie să fim cât se poate de clar și de fermi în ceea ce privește acest lucru. Trebuie să spunem sus și tare acest lucru, pentru că lumea încă se referă la un război civil acolo. Aș folosi Ucraina ca exemplu um, că Europa și-a pierdut capacitatea de transformare. Dar trebuie să spunem, chiar uh, fără perspectiva aderării, noi am uh, contribuit la o transformare uh, democratică remarcabilă în Ucraina. Faptul că în stare de război un, parte, un prezidente care uh, a deținut toate puterile statului și toate pârghile necesare nu a făcut absolut nimic pentru a câștiga alegerile data trecută și că puterea este transferată pașnic este o, um, un exemplu remarcabil de transformare democratică. Noi avem o putere de transformare pe care o folosim cât de mult putem, chiar și cu opțiunile limitate pe care le avem acum, pentru că nu le oferim uh, posibilitatea de a deveni membru, iar oamenii din regiune știu prea bine acest lucru. Există și vești proaste din această regiune, dar cred că aceasta este o veste bună pe care trebuie să o, um, de care trebuie să ne bucurăm. m-a intrigat puțin uh, sugera, sugestia unui parteneriat în trei. Um, e adevărat, uh, trei nu este un număr bun pentru parteneriate puternice, dar poate că explorăm și această variantă. Colegii care au lucrat în instituții cu mult înaintea mea Uh, au spus că, în primul rând, Rusiei i s-a oferit parteneriatul estic. Rusia a refuzat. Această inițiativă nu a fost niciodată menită să fie împotriva Rusiei. Rusia nu a fost interesată. Um, la conferința de la München, poate din 2007, lucrurile pur și simplu s-au îndreptat într-o altă direcție. Parteneriatul estic nu a fost uh, niciodată oferit partenerilor noștri împotriva uh, Um, Rusiei. Vreau să se însemneze acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru această uh, observație din partea Comisiei. Ne apropiem de sfârșitul dezbaterii. În ultimele clipe îl vom asculta pe domnul Austrevicius, care va face concluziile, dacă dorește. Major contribution to European... Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere aduce o contribuție importantă parla raportului Parlamentului European cu privire la parteneriatul estic. Am avut foarte multe idei strategice propuse și uh, concluzii și niște propuneri de mare însemnătate și credem că împreună cu raportorii din umbră vom face toate eforturile pentru a incorpora toate aceste elemente în documentul nostru final. Privind parteneriatul estic, trebuie să recunoaștem uh, progresele uh, care s-au făcut, chiar dacă Uh, unele nu sunt foarte mari, dar unele sunt foarte importante. Această regiune este globalizată, da, este expusă unor riscuri diferite, politice, economice, unor riscuri bilaterale. Uh, din partea unui mai mare vecin din Est, trebuie să vorbim despre vecinii vecinilor. Există un astfel de concept și există un astfel de proces. Uh, el uh, este inevitabil și uh, nu trebuie văzut ca un proces împotriva vecinului respectiv e vorba de un proces pentru partenerii noștri estici. Dar haideți să fim, să fim sinceri, toate realizările țărilor din parteneriatul estic vor avea un impact semnificativ asupra situației Rusiei. Uh, trebuie să păstrăm mintea, să ne păstrăm mintea deschisă uh, față de ce se întâmplă acolo. Uh, și transmitem uh, celor de acolo că dacă merg pe calea reformelor politice, nu în direcție autocratică, ci în direcție democratică, ușile sunt deschise. Și Ucraina, Moldova și Georgia sunt într-o poziție mai bună, celelalte țări ar putea să ajungă și ele în această poziție. Dar sigur că trebuie să ne uităm la ce instrumente avem, politice, financiare, pentru că e nevoie de mai mulți bani pentru a transforma această regiune și trebuie să vedem și felul în care putem modifica și cadrul instituțional pentru a ajunge la obiectivul final, și anume ca țările din parteneriatul estic să fie stabile, să fie viitoare membre ale Uniunii Europene și parteneri de încredere în general. De aceea sunt recunoscător tuturor uh, uh, vorbitorilor noștri de astăzi uh, și mulțumesc și reprezentanților instituțiilor europene care au contribuit la dezbaterea de astăzi și tuturor colegilor din Comisia AFET care au luat cuvântul și uh, Uh, aștept cu plăcere o colaborare foarte bună și eficientă cu colegii mei pentru ca acest uh, raport să ducă la o inițiativă uh, bună pentru parteneriatul estic și pentru Uniunea Europeană în general. Mulțumesc! Mulțumim și noi și tuturor colegilor, le mulțumim care au participat la această dezbatere și mai ales oaspeților noștri, le mulțumim pentru prezență și pentru că ne-au împărtășit uh, cunoștințele și uh, sfaturile, recomandările lor. Vă mulțumesc pentru dezbatere și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Right, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, Sper că audierea cu privire la viitorul parteneriatului estic a fost una ă, fructuoasă și vreau să vă urez și eu bun venit la reuniunea de astăzi. Îi mulțumesc lui Vitol pentru că a prezidat partea de dimineață reuniunii și trecem acum la punctul 11. Este vorba un schimb de opinii privind situația din Georgia, inclusiv de-a lungul liniilor de demarcație administrativă. Vreau să urez bun venit ministrului de stat pentru reconciliere și egalitate civică al Georgiei, domnul Chite Vanțichelașvili, bine ați venit, și domnul Kahakuchava, care este așezat lângă mine, vicepreședinte al Parlamentului Georgiei. Și vreau să le urez un bun venit călduros oasezilor noștri georgieni în comisia noastră. Această comisie, după cum vă puteți imagina, urmărește cu mare atenție evoluția din țara dumneavoastră. Acordăm o mare importanță uh, relațiilor dintre Georgia și Uniunea Europeană. Cei doi oaspeți ne au timp până la ora 12 și ne vor vorbi despre situația problematică din zona de frontieră cu uh, regiunile ocupate de Rusia, unde am văzut o escaladare îngrijorătoare a evenimentelor recent și sigur că ne vor vorbi despre uh, evoluțiile politice generale de la Tbilisi, mai ales în ceea ce privește reforma dreptului electoral. Și fără mai lungi vorba, vreau să dau cuvântul um, uh, doamnei ministru, aveți 10 minute și apoi vă dau cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a vă vorbi astăzi despre provocări importante uh, în țara noastră în contextul uh, unui conflict nesoluționat și a ocupării ruse. Nu este vorba de un conflict înghețat absolut deloc. Situația nu este deloc statică. Uh, pe teren situația este dinamică și uh, e negativă în ceea ce privește implicații de securitate și uh, umanitare. Ambele regiuni ocupate, Abhazia și Oseția de Sud, sunt tot mai militarizate. Numărul personalului militar a crescut la 10.000, în timp ce aceste regiuni 70-80% din populația locală a plecat. Uh, după cum știți, uh, georgienii din această zonă sunt în exil, uh, li se neagă întoarcerea acasă și alții au părăsit zonele pentru că 130 de exerciții militare sunt desfășurate anual în aceste teritorii, mai ales în Osetia de Sud, unde populația a ajuns la 20.000 de persoane. Uh, de fapt, aceste zone au devenit niște baze militare extinse. Există mai mult uh, de 100 de așa numite tratate între Moscova și autoritățile de facto, care sunt uh, nule și neavenite conform dreptului internațional, dar care susțin și afirmă negru pe alb influența și controlul complet al Rusiei în această Uh, uh, regiune uh, și acest lucru se face cu încălcarea de către Rusia a acordurilor internaționale. Au fost peste 50 de runde de dezbateri la nivel internațional sub egida OSCE cu susținerea Uniunii Europene. Um, acestea se referă la chestiuni cum ar fi reîntoarcerea persoanelor strămutate și în pofida acestui mediu atât de dificil, în continuare ne păstrăm angajamentul ferm de a explora posibilități de progres în singurul Uh, uh, for uh, uh existent uh, pe care îl recunoaștem la nivel internațional uh, pentru soluționarea conflictului și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere care va fi, nevo- va fi necesară și pe viitor. Vă mulțumesc și pentru un, misiunea de monitorizare care are un rol foarte important pe teren și vom continua să facem uh, presiuni pentru accesul acestora în teritoriile ocupate pentru ca această misiune să poată să-și desfășoare mandatul pe deplin. Acest acces este negat până acum, ceea ce este inacceptabil, ca să nu mai vorbim de niște acțiuni arogante, deplorabile, care au avut loc recent împotriva monitorilor europeni. Și anume, pe 24 octombrie anul trecut, uh, Uh, un uh, așa numit uh, KGB din Oseția de Sud, a, a anunțat, a, a făcut avertizări, i-a avertizat pe monitorii europeni să nu facă patrule în zona frontierei. Această zonă uh, Uh, este o zonă în care uh, există niște evoluții alarmante de uh, consolidare a frontierei, în care vedem cum forțele care ocupă această regiune fac presiuni și vin, înaintează pe terenul Georgiei, dincolo de linia de demarcație, pentru a face, făcând presiuni teritoriale și, pe lângă aceasta, au luat ostateci civili uh, dintre populația cea mai vulnerabilă pentru a-și îndeplini obiectivele. Deja de 5 luni, singurul punct de trecere a frontierei de acolo este închis complet, ceea ce uh, este foarte greu pentru populația care trăiește în Hagori, 1500 de persoane care sunt complet izolați și într-o situație de criză umanitară. Foarte pe scurt, e ca și cum ai tăia uh, furnizarea de uh, medicamente, de alimente, de pensii uh, unor oameni cărora pur și simplu li se neagă accesul la uh, uh, teritoriul georgian uh, care nu este sub ocupație. Uh, familiile sunt dezbinate, oamenii aceia nu au acces la medicamente și la hrană. Situația este una de criză umanitară și nu mai poate fi tolerată. Cu permisiunea dumneavoastră, astăzi voi vorbi uh, cu vocea acestor cetățeni. Vreau să, vreau să transmit aici uh, Uh, suferința lor și să cer deschiderea imediată, fără niciun fel de condiții, uh, a acestui punct de trecere a frontierei și sus, uh, contez pe susținerea dumneavoastră și cred că împreună putem să vorbim cu o voce mai puternică pentru a pune capăt acestei nedreptăți. Mai există și mii de alți oameni care suferă în izolare. 100 de kilometri de, uh, uh, de garduri cu sârmă ghimpată uh, fac, uh, separă uh, aceste teritorii ocupate de Georgia și e un proces care este în curs de desfășurare. Uh, pentru că forțele FSB rusești au uh, Uh, continuă să uh, construiască uh, frontiera în, uh, în satul Gugutiari, uh, unde a avut loc uh, uh, intervenția Rusiei uh, de anul trecut, ceea ce duce la provocări uh, tot mai importante și de securitate și umanitare de ambele părți ale liniei de demarcație și mai ales în spatele uh, gardurilor uh, cu sârmă ghimpată. În 2018-2019, de șase ori mai multe persoane au fost capturate de Uh, forțele ruse care încercau să uh, iasă din zona ocupată și să intre în restul Georgiei. Uh, aceste statistici ne arată foarte clar cum afectează această diviziune pe oamenii de acolo. Am fost la Bruxelles și am putut să vorbesc cu dumneavoastră despre um, detenția uh, domnului Gaprintașvili din noiembrie, căruia i s-a uh, refuzat uh, ieșirea din închisoare. Din fericire, uh, a fost foarte multă uh, presiune la nivel internațional și s-a putut soluționa acest caz și vă mulțumesc, dar sunt mii de oameni care sunt în această situație și unele cazuri s-au încheiat tragic, uh, pentru că patru tineri georgieni, ale căror nume vi le spun, au, și-au pierdut viața. Patru tineri georgieni ai căror uh, ucigași sunt în continuare liberi în teritoriile ocupate, nimeni nu îi urmărește. Deci încerc să vă descriu cât este de, uh, de dificilă situația acolo, cum sunt negate uh, drepturile fundamentale ale omului în această regiune și cât efortul trebuie să facem pentru a aplica dreptul internațional pe acest uh, Uh, teren, pentru că 40.000 de oameni din Abhazia, singura regiune populată de georgieni, sunt victimele acestei situații, pentru că sunt expuși unei discriminări etnice foarte clare, le sunt încălcate drepturile fundamentale, dreptul la proprietate, dreptul la reședință, dreptul la mișcare, uh, educație în uh, limba nativă. Situația lor a devenit mult mai dificilă din 2014, când așa numitul și acum fost președinte al Abhaziei, domnul uh, Rajib a venit la putere și uh, Raul Kajiba și care a trebuit în cele din urmă să uh, renunțe la uh, poziția sa. În orice caz, situația actuală este îngrozitoare și uh, nu ajută pe nimeni, nici pe georgieni, nici pe cei din Abhazia, nici pe cei din uh, Osetia. Toată lumea suferă și aș spune că face rău chiar și Rusiei, uh, pentru că tancurile și gardurile cu sârmă ghimpată nu sunt niște buni ambasadori în relațiile cu vecinii, dar din păcate Kremlinul nu este de această părere, pentru că știm deja că nu din întâmplare Uh, parteneriatul uh, estic a devenit o geografie a conflictelor nesoluționate, um, care, sigur că, influențează dezvoltarea țării noastre și a celor din regiune. Răspunsul nostru este foarte clar. Drumul irreversibil către integrarea europeană și uh, o politică a păcii continuă. Nu operăm într-un mediu neutru, neutru. Eh, menținerea păcii și stabilității este o, un efort zilnic, eh, date fiind provocările care vin în fiecare zi. Dar este prioritatea noastră este să facem progrese și asta facem. Pacea în sine este eh, fundația politicii noastre de soluționare a conflictelor și ocupația Federației Ruse o abordăm prin dialog. Aceștia sunt pilonii politicii noastre uh, în acest domeniu. Avem o politică de pace proactivă împotriva unor uh, încercări repetate foarte clare de a ne împinge uh, într-o atitudine reactivă. Uh, politica noastră e proactivă și dorește să ajute populația din aceste zone, să le protejeze drepturile omului, să le uh, Um, îmbunătățească condițiile de trai și să se redeschidă uh, legăturile. De aceea am lansat o nouă inițiativă cuprinzătoare pentru pace, numită un uh, nou pas uh, pentru către pace, care oferă posibilități de acces la toate serviciile, cum ar fi medicamente, uh, educație și așa mai departe. Inițiativa a fost uh, aplaudată la nivel internațional, inclusiv de către Parlamentul European și de aceea vă sunt foarte recunoscătoare împreună cu guvernul și cu Parlamentul nostru care a susținut acest plan de pace în mod unanim și de aceea mă bucur să vă spun că în acest moment, deși este un moment timpuriu al uh, implementării, uh, există niște semnale clare de interes și din partea comunităților din Abhazia și din partea celor din Osetia. Uh, s-au făcut câteva contacte în decurs de un an și contactele au crescut în mod uh, fără precedent. Există studenți din Abhazia și din de Sud, numărul a crescut de două ori și jumătate în ultimul an datorită acestei inițiative și avem uh, o cerere de uh, oferte pentru granturi și am primit de 15 ori mai multe uh, cereri. Vorbim aici de sute de cereri de persoane, uh, care este un număr foarte mare pentru uh, această populație destul de redusă. Deci acum uh, facem toate eforturile să venim în întâmpinarea acestor cereri pentru că reprezintă o oportunitate de a investi în, în pace, prin cooperare și dialog. De aceea, recent am lansat uh, instrumentul financiar numit Fond pentru Pace, o organizație non-profit care uh, sigur așteaptă contribuții și din partea partenerilor noștri. Uh, pentru că suntem în situația în care, chiar cu uh, o, un efort minim, totuși putem să obținem rezultate notabile pe teren și sigur că suntem interesați de procesul de pace și în interesul dumneavoastră uh, este unul pentru care suntem foarte recunoscători. Suntem recunoscători pentru orice fel de contribuții și uh, dorim să explorăm împreună oportunități pentru a susține această activitate. Eforturile noastre coordonate în spiritul parteneriatului nostru de asociere rămân critice pentru soluționarea conflictului ceea ce este esențial pentru o pace și stabilitate durabilă pentru Georgia și pentru Europa. Și vreau să vă uh, reamintesc cu recunoștință că Parlamentul European, prin rezoluția din iunie 2018 cu privire la teritoriile ocupate din Georgia la 10 ani de la invazia rusească, e bine, acest raport a spus foarte clar, ocupația continuă a teritoriilor georgiene rămâne o amenințare potențială la suveranitatea, la adresa suveranității țărilor europene și abordarea și soluționarea conflictului din Georgia este esențială pentru a asigura stabilitatea continentului european în, în întregimea sa. Astăzi, Georgia rămâne la fel de angajată uh, ca și până acum pe calea sa europeană. Este angajamentul ferm al guvernului și al poporului nostru Uh, care susțin uh, până la 83% uh, această cale europeană. Nu este doar alegerea noastră liberă, e alegerea noastră pentru libertate și de aceea este parte din agenda de securitate și reziliență a Georgiei, pentru că progresul, succesul nostru pe această cale este foarte important pentru soluționarea conflictelor și reciprocitatea este importantă. În încheiere vreau să vă dau exemplul realizări foarte importante, comune, cu privire la mobilitatea fără vize, ceea ce uh, este, merge mult uh, dincolo de oportunități de a călători fără vize. Cetățenii noștri pot acum să uh, călătorească în Uniunea Europeană în mod liber. Dar este un, un succes foarte important pentru că uh, îi ajută pe oameni să simtă foarte clar ce înseamnă să fie o parte din Europa și este un semnal care dă speranță și care Uh, oferă inspirație acelor oameni care astăzi nu pot să treacă nici măcar câțiva metri pentru a da mâna cu concetățenii lor din zonele ocupate. Această situație trebuie să înceteze. Vă mulțumesc foarte mult și sigur vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru declarațiile dumneavoastră introductive. Mm, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte al Comisiei AFED din Parlamentul European. Mă bucur că am astăzi ocazia să mă adresez dumneavoastră, membrilor Parlamentului European, partenerilor și prietenilor noștri. Schimbul de opinii uh, la reuniunile Comisiei AFET au devenit o ocazie foarte importantă pentru consolidarea cooperării dintre Georgia și partenerii țării europene. Apreciem sprijinul dumneavoastră și interesul dumneavoastră în a menține Georgia ca prioritate pe agenda internațională. În noiembrie anul trecut, Georgia a preluat președinția uh, Comitetului de Miniștri din Consiliul Europei ne aducem aminte um, de figuri majore din istoria țării, ne vorbim despre reîntoarcerea țării în civilizația europeană, o țară nu doar cu istorie și tradiție importantă, ci o țară care și-a recâștigat locul meritat în comunitatea internațională. Nu voi vorbi prea mult uh, despre, um, despre um, pericolele și provocările legate de relația cu Rusia, voi spune doar că Rusia pun, este o amenințare existențială pentru Georgia. Astăzi ocupă 20% din teritoriul Georgiei, încalcă toate, drepturile, toate legile internaționale și toate acordurile. Acțiunile ilegale ale Rusiei nu doar subminează pacea și stabilitatea pe teren, ci reprezintă și o amenințare la securitatea întregii regiuni um, și prezența comunității internaționale este esențială prin, pentru rezolvarea pașnică a conflictului. Populația georgiană a arătat că dorește să se integreze în Uniunea Europeană și în Comunitatea Euroatlantică prin referendum și uh, de la independența Georgiei uh, acest guvern a fost cel mai bun care servește alegerea cetățenilor uh, georgieni, nu doar cu declarații, ci și în fapte. Georgia nu a fost niciodată atât de aproape de UE cum este astăzi. Cu acordul de asociare și, asociere și acordul de liber schimb am devenit partener strategic. Avem comerț liber cu UE, exporturile depășesc 34%, uh, circulație fără viză, construim uh, legături cu comunitatea energetică și uh, în rețelele de, trans, de transport. Participăm la agențiile relevante. Cooperarea este extrem de strânsă. Politica externă a Georgiei. Aspirațiile noastre europene și euroatlantice au fost formalizate uh, și menționate în Constituție. În 2017, Parlamentul georgian cu o participare a populației și în cooperare cu Comisia de la Veneția a făcut o reformă constituțională pentru, a respect, pentru ca uh, Constituția Georgiei să respecte principiile dreptului constituțional, pentru a stabili un sistem constituțional uh, care să servească interesele de dezvoltare democratică pe termen lung. Astfel s-a finalizat tranziția spre o republică parlamentară de tip european. Ne bazăm pe următoarele uh, principii. Un guvern eficient, un parlament uh, uh, democratic, un președinte nepartizan. Consolidarea constituțională a Parlamentului are legătură cu elaborarea noilor regi de procedură cu garanții suplimentare pentru controlul parlamentar și pentru transparență și executivul este răspunzător în fața Parlamentului. 2019 uh, a, a, um, a, fost, a dat dovadă de răspundere din partea executivului care uh, a apărut în fața comisiilor și în fața plenarei Parlamentului. Schimbările constituționale din 2018 adoptate deja uh, vizează înlocuirea sistemului electoral mixt cu unul proporțional până în 2024. Grupul de lucru electoral s-a lucrat uh, la schimbări în sistemul electoral pe baza recomandărilor OCDE-ODIR care au fost adoptate la primăvară. Consensul politic uh, a fost realizat pe toate chestiunile uh, esențiale, astfel reforma electorală este un succes în ciuda evenimentelor din ultimele trei luni. După cum știți, din păcate, Parlamentul georgian nu a adoptat legea privind schimbarea datei pentru a organiza alegerile parlamentare din 2020 uh, pe bază proporțională. Principiile inițiativei au fost inacceptabile pentru o mare parte din deputați um, aleși uh, prin modelul electoral majoritar ceea ce arată nivelul democrației în echipa actuală. Georgia a avut o șansă uh, de a schimba sistemul spre unul complet proporțional deja de două ori, pentru ca el să fie deja utilizat în 2020 în 2015 și în 2017 au fost astfel de tentative, dar nu au avut suficient uh, sprijin din partea celorlalte partide și chiar schimbările prezentate în 2018, când am adoptat sistemul complet proporțional, nici acesta nu a fost sprijinit de niciun alt uh, partid de opoziție și niciun alt vot din opoziție. Eh, partidul eh, Visul Georgian eh, spune că alegeri complet proporționale vor avea loc în 2024 și sistemul mixt actual rămâne inegitim. Și Partidul Visul Georgian dorește să organizeze alegeri libere și echitabile în 2020 în legătură cu schimbările constituționale din decembrie 2019, partidele de opoziție au, și cei care le sprijină au protestat. Anumiți lideri politici radicali au cerut celor care le sprijină uh, să pună în bețe roate activității Parlamentului și să, blo- și să blocheze uh, activitățile executivului și în ciuda blocajelor din zonă s-a aplicat uh, legea georgiană și protestatorilor li s-a permis să, să, să facă meeting în fața Parlamentului, însă fără a bloca intrările în clădirea Parlamentului. Partidul la putere a fost gata să dialogueze cu opoziția și a, promis, a a permis formatul parlamentar pentru dezbatere, inclusiv cu societatea civilă, și să aplice recomandările OCDE în legătură cu reformele parlamentare. Mulțumim partenerilor și prietenilor noștri pentru eforturile lor de mediere în procesul de negocieri. Au avut loc mai multe runde de discuții între partidul la putere și reprezentanții opoziției în legătură cu forma alegerilor parlamentare în Georgia în 2020. Dialogul este încă în curs. Suntem convinși că consolidarea uh, Uh, spectrului um, politic va permite uh, alegeri uh, la standarde democratice ridicate și tranziția spre sistemul proporțional până în 2024. Acesta este necesară pentru a consolida reversibilitatea procesului de mm, democratic în Georgia. Din păcate, protestele organizate de opoziție s-au transformat în demonstrații violente atunci când liderii opoziției au cerut cetățenilor uh, să um, să răzvrătească, uneori au făcut-o chiar ei. În iunie s-a cerut cetățenilor să intre în clădirea Parlamentului. Mai, mult de o, de, mai multe sute de protestatari agresivi uh, au atacat cordonele uh, uh, cordoanele de poliție din fața uh, clădirii Parlamentului, au aruncat cu pietre și um, cu alte obiecte. Vreo 30 de polițiști uh, uh, au fost răpiți din cordon și li s-au luat scuturile uh, și căștile de protecție. În urma anchetelor în legătură cu posibile abuzuri de putere din partea poliției și participării la violență de grup, trei ofițeri uh, uh, au fost acuzați, s-au folosit pedepse disciplinare împotriva 11, uh, 11 oficieri, 19 persoane considerate uh, au fost uh, uh, prizonieri politici de către opoziție, au fost acuzate și o persoană a fost acuzată de pregătirea de exploziv și pedepsită cu patru ani de închisoare și patru cetățeni au admis, au recunoscut că au participat la violența în grup poliția uh, a arestat uh, demonstranții agresivi și detenția administrativă nu duce la crearea unui uh, cazier judiciar și nu restricționează drepturile um, celor care au fost reținuți astfel. Și um, având în vedere că v-am, v-am prezentat aceste evenimente, vă atrag atenția asupra faptului că apreciem că în prietenii noștri și partenerii strategici sunt deschiși față de noi. Așteptăm din partea Uniunii Europene să se bazeze pe informații obiective și uh, nu pe alte uh, informații care uh, au, sunt partizane. Eh, există informații legătură cu criza politică din Georgia care arată sentimentul de responsabilitate ehm, și eh, v-aș ruga eh, să respectați principiul imparțialității. <coughs> O altă uh, realizare majoră din 2019 a fost uh, aprobarea pachetului de reformă judiciară a justiției de către Parlament. A existat un consens, s-a comunicat cu societatea civilă, partidele politice și societatea internațională și partenerii noștri. Ne-am concentrat pe îmbunătățirea mecanismului, cadrului uh, răspunderii disciplinare a judecătorilor, Uh, reformarea uh, în alte școli de justiție și mai departe și s-au, um, a fost folosit uh, a fost folosite consiliere din partea Comisiei de la Veneția și rezerva a fost salutată de partenerii noștri, cum ar fi Statele Unite. Reforma justiției a fost contestată pentru a discredita imparțialitatea sistemului justiției din Georgia. Într-o hotărâre recentă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că nu s-a încălcat Convenția Europeană Internațională a Drepturilor Omului și um, proprietarii um, uh, drepturilor au, uh, particip, au părăsit clădirea, dar deja uh, um, daunele au fost realizate. Curtea Europeană a considerat că nu a existat niciodată cauze pentru aceste acuze al din partea opoziției care folosește toate posibilitățile de a discredita uh, evoluțiile democratice realizate de partidul Visul Georgian. Și uh, se manifestă în cadrul opiniei publice. Vreau să spun câteva cuvinte despre mass media. Atmosfera din Georgia este uh, foarte liberă. În 10 zile oricine poate să obțină licența și uh, în 2012 am avut doar patru posturi de televiziune, acum avem aproape 100, dintre care 20 uh, televiziuni digitale. În ceea ce privește libertatea mass mediei, libertatea pe internet, um, Georgia este în categoria țărilor libere și prin, între principalele 10 țări din lume cu libertate pe internet. Știu că nu mai avem timp, așa că voi vorbi despre numărul reformelor făcute legate de statul de drept din Georgia din ultimii ani, protecția drepturilor omului este o prioritate majoră de pe agenda guvernului. Georgia e pe locul 21 în uh, indexul statului de drept. Un succes major uh, sunt următoarele reforme. Crearea uh, Uh, biroului Inspectoratului pentru Protecția Datului, respectarea uh, independenței procuraturii, eliminarea tuturor formelor de discriminare, aplicarea unor uh, reforme structurale în sistemul penitenciar, depolitizarea poliției, crearea Departamentului pentru Protecția Drepturilor Omului la Ministerul pentru Afaceri Externe, mai ales pentru cazuri de violență împotriva femeilor, violență sexuală, crime pe baza discriminării și crime împotriva minorilor și uh, protecția drepturilor copiilor. Uh, agenda de reforme din ultimii ani a schimbat semnificativ Georgia. Suntem mândri de progresele realizate și suntem în continuare pe calea democratizării pacea Georgiei și integritatea sa teritorială este o politică majoră de politică externă și în planul de acțiune al guvernului. Este un cadru geopolitic dificil, dar rezistăm. Pacea, stabilitatea și dezvoltarea sunt vitale pentru noi ca să avansăm. Încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru eforturile dumneavoastră de a sprijini țara mea. Vă mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, doamnă ministru, domnule vicepreședinte, pentru observațiile dumneavoastră, dragi colegi, suntem presați de timp pentru că mai avem și un briefing în legătură cu situația din Libia și următorul vorbitor trebuie să plece la timp. Avem exact 10 minute, maxim 12 pentru acest subiect. Am solicitări de luarea cuvântului din partea colegilor Galer, Caniete, Iuchenivicene și Grigorova. Mixar. Da, sigur, nicio problemă. Pot să citesc doar numele care au fost notate. Și colegul uh, Cabilius, Benion și începem, bineînțeles, cu Marina Caliuran, președinta delegației pentru relațiile cu Caucazul de Sud. Dragi colegi, vă rog foarte pe scurt, pentru că trebuie să facem un lucru imposibil. Vă rog. welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le spun bun venit uh, colegilor georgieni la această dezbatere. Vreau să vă împărtășesc câteva observații în uh, calitate de uh, președinta delegației pentru relațiile cu Caucasul de Sud și îmi voi limita observațiile temei de azi, schimbul de opinii în legătură cu situația și acea linie de frontieră administrativă. Vom avea ocazia de a discuta în detaliu temele politice la următoarea uh, Uh, reuniune a delegației care va avea loc pe 12 și 13 februarie și sper că doamna ministru Tichelashvili să poată participa la această reuniune. La subiectul de azi însă, din păcate vedem că provocările din partea uh, agenților uh, Federației Ruse continuă. Fosta integrare a Rusiei în fost, fostele structuri nu ajută. Uh, Uh, nu uh, trebuie să lăsăm garda jos, pentru că acest lucru i-ar da Rusiei curaj să continue la fel. În 2008 s-a ajuns la un acord de încetare a acordului datorită Uni- Uniunii Europene, care a lucrat ca intermediar. Însă, um, acum, procesul de stabilire a unei frontiere și exercițiile militare acolo pun sub amenințare întreaga regiune, așa cum au menționat colegii gergeni. Uh, Ehm, mai ales la granița cu Oseția de Sud s-au uh, folosit evenimentele ca protest pentru a bloca granița, ehm, blocând libertatea de circulație a uh, locuitorilor și creând probleme comunităților care până acum au trăit în armonie. În octombrie anul trecut am emis o declarație în legătură cu uh, ehm, reținerea ilegală a observatorilor de la misiunea de observare a Uniunii Europene, care joacă un rol important în acea um, zonă. Um, pe șleau oamenii mor pentru că nu au acces la teritoriul administrativ din Bilisi și pentru a avea și ca să aibă acces uh, la serviciile medicale. Totul Gabriel Dașveli a fost un caz uh, simbolic de uh, mare popularitate. Ne bucurăm că a fost eliberat, însă nu uh, la fel de bună este situația cu aceia care sunt adesea arestați și amenințați și amendați pentru că traversează așa zisa graniță. De asemenea, trebuie să monitorizăm situația din Abhazia, în care au avut loc așa zise alegeri prezidențiale în octombrie, în ciuda protestelor uh, din partea comunității internaționale. După săptămâni de tensiune, așa numitul președinte și-a dat demisia. Din păcate, din fericire, de fapt, nu s-a produs nicio confruntare fizică. Însă, situația rămâne instabilă și noi trebuie să rămânem vigilenți pentru că în curând vor fi organizate alegeri uh, noi. În general, vreau să uh, vă spun în concluzie că trebuie să profităm de orice ocazie pentru a ne exprima angajamentul ferm față de suveranitatea Georgiei și față de integritatea sa teritorială în limitele granițelor recunoscute internațional. Trebuie să nu recunoaștem uh, regimurile uh, marionetă create de Moscova, de Kremlin. Trebuie ca conflictele să fie Uh, soluționate pașnic, prin negociere și diplomație, uh, prin uh, consultările de pace de la Geneva. Și trebuie ca inițiativa de pace să aibă un viitor mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, pentru declarațiile în calitate de șefă de delegație. Bine ați venit la Comisia AFET. Voi acorda câte două minute maxim colegilor. Începem cu Sandra Calniete de la PPE. Mulțumesc. Am să preiau de unde s-a oprit colega mea. Mă voi referi la situația internă, la criza politică din Georgia. Doamnă ministru, tocmai ați precizat că oamenii din uh, stradă sunt uh, atâțați de opoziție. Eu am uh, o experiență îndelungată cu mișcările politice și vreau să spun că nici organizație politică nu poate determina zeci și de mii de oameni să iasă în stradă. Motivele sunt mult mai profunde și tocmai v-ați referit la faptul că susținerea pentru integrarea europeană din partea cetățenilor uh, georgieni crește. Puteți vedea în același timp că georgienii consideră că democrația face pași înapoi în țara lor. Acest lucru este foarte îngrijorător pentru că Comisia Europeană și Parlamentul European întotdeauna vor oferi susținere și înțelegere georgienilor. Vom încerca să vă ajutăm, să, să ajutăm și să promovăm Georgia atât de mult cât se poate. Dar dacă declarați că uh, în că Ucraina um, vedeți că în Ucraina războiul continuă, dar dumneavoastră nu faceți reforme și faptul că nu reușiți să treceți la un sistem uh, de vot uh, proporțional, nu lucrați în favoarea democrației georgiene. Um, președintele Ivanișvili, iar uh, Georgian, Dream al visului georgian, a declarat că liderii opoziției vor înfunda pușcăria. E foarte greu să putem accepta astfel de declarații. După cinci ani de tăcere s-a uh, redeschis uh, un caz penal legat de uh, George Bocheria. Este un lucru pozitiv. Mulțumesc. Domnul Sven Mixer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu Oseția de Sud și Abhazia, sunt de acord cu ce a spus Marina. Într-adevăr, se petrece acolo o anexare progresivă și acest lucru este îngrijorător. Oamenii sunt privați de drepturile lor, dreptul de, la proprietate, uh, dreptul la educație în limba maternă. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a expune aceste tendințe și aceste realități, să nu le lăsăm să devină doar un zgomot de fond în timp ce totul merge mai departe. În ceea ce privește situația națională, uh, într-adevăr, uh, din 2024 uh, se pare că vor, se vor face schimbări constituționale și se va trece la votul prin sistemul proporțional. Cred că este lăudabil că delegația UE la Tbilisi a încercat să înlesnească dialogul între partidul uh, de la putere și opoziție în legătură cu soluționarea blocajului. Desigur, sunt aspecte constituționale și legale în joc, dar aș vrea să ne spuneți cum vedeți posibilitatea unui compromis. Pentru că eu consider că orice compromis ar trebui să fie într-o anumită măsură politic. Cum vedeți oportunitatea, posibilitatea de a rupe acest blocaj politic? E păcat că se polarizează contextul politic, dar uh, acest lucru sunt doar în Georgia. Mulțumesc. Phil Benian. În legătură cu acapararea de terenuri din partea Rusiei și eșecul total de a transmite lumii un mesaj în legătură cu evenimentele reale de acolo. Acum patru ani, eu am stat acolo cu un interpret la gardul de sârmă ghimpată și am vorbit uh, cu un fermier, un agricultor care își pierduse terenurile. Eu eram pe terenul lui, dar el nu. Era de partea cealaltă a gardului. Ești pierduse modul prin care își câștiga existența. Rușii au spus, granița acum trece pe aici. El era acum pe, te, pe sol rusesc, pe teren rusesc, deși era georgian. Cred că aici uh, eșuăm în a informa populația. Pentru că nu doar în Europa, dar oamenii din restul lumii, oamenii habar nu au despre ce face Rusia, despre cum mută Rusia frontierele. Uh, omul se culcase într-o seară în patul său și a doua zi dimineață s-a trezit mutat împreună cu gardul de sârmă ghimpată care trecea acum prin curtea lui. Uh, pentru că oamenii nu sunt informați, Rusia scapă bazma curată, făcând multe uh, nelegiuiri. Mulțumesc, doamna Grigorova, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă ministru Țichelașvili. Mulțumesc că ați vorbit despre doctor, doctorul Gabrin Dașvili și pentru că v-ați referit la alte chestiuni. Aș avea câteva întrebări legate tocmai de acestea lucruri. În primul rând, știți cine i-a plătit cauțiunea doctorului Vaia, guvernul, o persoană fizică sau ONG. În al doilea rând, există uh, informații legate de noile evoluții în privința granițelor care au fost avansate în cu 230 de metri uh, de către Rusia în teritoriul georgian. Uh, Cred că guvernul ar trebui să uh, informeze uh, cetățenii. Pentru domnul Cuceava am o observație. Sper că considerați că sunt obiectivă. Eu am fost la locul faptei, am vorbit cu ONG-uri pro-guvern, dar am vorbit și cu protestatarii. Eu nu știam că manifestanții au blocat uh, Parlamentul uh, cu... Dar, dar ați vorbit despre o apropiere uh, de Uniunea Europeană. Ați fi de acord, uh, ați spune că prizonierii politici din țara dumneavoastră uh, pot fi de acord cu dumneavoastră? Mulțumesc, Ana Fotica. Mulțumesc, domnul ministru, vă mulțumesc pentru relatare. Sunt de acord cu ce ați spus, situația evident se deteriorează. Noi am uh, monitorizat-o și o monitorizăm de mulți ani. Din păcate, pentru, pentru uh, misiunile noastre de monitorizare, mediul devine foarte ostil. Trebuie să se bată pentru a se menține pe poziții față de guvernul uh, Federației Ruse și nu numai. Cred că societatea georgiană este foarte vigilentă și înțelege situația ca și dumneavoastră. Faptul că um, ideologii ruși uh, au primit acces la Parlamentul Georgian pentru a cuvânta acolo, a declanșat o adevărată avalanșă de proteste. Cred că Rusia devine din ce în ce mai agresivă pe măsura creșterii numărului de prizonieri. Eu aș vrea să ne spuneți cum doriți să dezamorsați această situație, să o detenționați și ce veți face în legătură cu numărul de prizonieri și cu numărul de aresturi după ce au avut loc atâtea proteste. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima rundă din partea grupurilor politice. Mai avem patru colegi care doresc să ia cuvântul și vom da cuvântul apoi oaspeților noștri. Orice s-ar întâmpla, la și un sfert oprim această sesiune pentru că dorim să avem timp să-i ascultăm și pe oaspeții noștri georgiani. Domnul Galler are un cuvântul. How many people did you manage to reach from the occupied territories who crossed and whom you could supply with medical and other Mulțumesc. Last year as an update. Uh, uh but the, the, the main focus is on, uh, on the, our colleague. Um, aș avea o observație pentru domnul vicepreședinte. Uh, Uh, întotdeauna va exista sprijin pentru orientarea dumneavoastră europeană, dar cred că acest lucru trebuie să meargă mână-mână cu uh, dumneavoastră care vă îndepliniți angajamentele și să nu uh, încercați să ne prezentați faptul că ați eșuat să schimbați sistemul electoral, să-l puneți pe seama democrației din cadrul partidului Visul Georgian. Înțeleg că domnul Ivanișvili uh, uh, asculta publicul care îl spunea vă rog schimbați sistemul electoral, însă totuși uh, a eșuat să o facă la nivel intern. Spuneți-mi că vedeți și dumneavoastră la fel situația. Domnul Buchman. Gluckman. Da, de, mulțumesc. Într-adevăr, avem același obiectiv, ca Georgia să se apropie de Uniunea Europeană. Însă este la mijloc o coincidență ciudată. Uh, avem o criză, apoi domnul Lumilia, domnul Buchelia și brusc mai mulți liderele opoziției sunt chemați la procuratură și sunt anchetați și li se redeschid dosarele. O stranie coincidență, aș spune. O altă întrebare este despre presă. Avem situația unei publicații uh, uh, fostul uh, proprietar a anunțat că după închiderea postului său va um, deschide altul nou și atunci uh, o anchetă împotriva lui a fost deschisă. Adesea uh, încep anchetele când ai probleme politice. Mulțumesc. Noi urmărim îndeaproape situația din Georgia. Aveți mulți poli- prieteni Georgiei în Parlamentul European, uh, care sunt prieteni poporului, nu ai uh, unui partid politic sau al, ai altuia. Îmi pare rău să vă spun, dar uh, când un reprezentant al partidului de la conducere, de la putere, se plânge de opoziție, pe mine mă doare să aud acest lucru. Nu este normal în democrație să se întâmple așa ceva. Sunt atacuri împotriva ONG-urilor, presei, protestatarilor. Faptul că acționați, reacționați așa când uh, aveți oponenți nu uh, vă ajută. Uh, nu îi îndeamnă pe oameni să vă susțină calea europeană de aceea vreau să îi transmit uh, domnului Ivanișvili și prietenilor din uh, visul georgian acest mesaj. Uh, repeat what was said. Și în final, domnul Cubilius, un minut. Da, nu vreau să repet ceea ce s-a spus despre integritate. Vreau să mă refer la alegerile care vor urma. Am avut sesiunea Euronest și ca președintele Euronest m-am întâlnit cu mulți reprezentanți ai opoziției și ai partidului de la putere, inclusiv cu liderul partidului. Și vreau să vă rog să transmiteți mesajul meu foarte simplu către liderii partidului dumneavoastră. Ei mi-au promis că dialogul va da rezultate. Elemente proporționale vor fi introduse în uh, codul electoral. Eu încă aștept acest rezultat. Vă rog să transmiteți mesajul meu, pentru că fără acest rezultat, ale, uh, încrederea internațională în alegerile dumneavoastră va fi foarte limitată. Și ultimul lucru. Puteți să spuneți dacă există lideri opoziției în Georgia care nu, au, nu sunt invitați uh, la biroul procurorului general? Dragi colegi, mulțumesc. Uh, îmi pare foarte rău, uh, suntem sub presiunea timpului, aveți două minute fiecare. Uh, asta este situația. Da, e păcat că nu am timp suficient pentru a răspunde la toate întrebările, pentru că unele dintre întrebări și unele chestiuni menționate arată încă o dată că în mod clar ați primit informații uh, înșelătoare. eu nu vreau să vă prezint doar părerea mea personală, vreau să vă prezint și dovezi. În primul rând, negocierile sunt în curs și deja am prezentat mai multe uh, posibilități de a aborda alegerile din 2020. Din păcate, au fost considerate neconstituționale. Uh, acum uh, am prezentat din nou uh, o versiune a legii și așteptăm răspunsul. Uh, consensul uh, este un concept la care se poate ajunge de către ambele părți, numai deci uh, fiecare trebuie să vină în întâmpinarea celuilalt. Noi am oferit o versiune, o propunere care este fie considerată cea mai bună pentru tranziția către un sistem complet proporțional. Pentru că n-am reușit să schimbăm uh, data. Uh, partidul nostru a prezentat schimbările constituționale deci vom avea schimbări în legislație până în 2024. Informații cu privire la zecile de mii de oameni pro, care protestau nu sunt adevărate. Uh, din păcate. Da, au fost uh, tineri patrioți care au ieșit pe străzi uh, prima dată după ce au văzut uh, acest um, euro, acest deputat uh, rus care uh, a venit în Parlament și a stat pe scaunul președintelui, dar uh, lucrurile s-au schimbat apoi, când uh, liderii opoziției au încercat uh, să spună tuturor uh, să au, au incitat oamenii, de fapt, să atace clădirea Parlamentului, ceea ce Uh, nu sunt uh, niște zvoruri, sunt uh, evidențe, sunt fapte. Încă o dată, timpul este foarte limitat, s-au spus foarte multe și nu am timp suficient să răspund. Am foarte multe gânduri pe care vreau să vi le împărtășesc, dar vreau să um, folosesc orice fel de posibilitate de a discuta cu dumneavoastră, indiferent de format Uh, vrem să vă prezentăm situația și faptele, nu doar poziția noastră. Sunt uh, uh, la dispoziția dumneavoastră să continuăm această dezbatere atunci când considerați că există timpul necesar. Da, uh, doamna uh, ministru, dar e o misiune imposibilă, dată fiind, uh, dată fiind constrângerile de timp. Dar sunt de acord cu colegul meu. Ar fi foarte bine dacă am avea posibilitatea să răspundem la toate întrebările care au fost adresate, pe toate domeniile, mai în detaliu, să putem să vă oferim informații obiective. Un comentariu general Georgia este angajată pe drumul democrației. Guvernul georgian este angajat uh, pentru democrație. Uh, me, uh, mediul este unul democratic. Este garantată libertatea mass media, libertatea de exprimare și indiferent ce se întâmplă și cui îi place și cui nu îi place, da, lucruri pot să fie îmbunătățite. Ei bine, tot ce se întâmplă se întâmplă în cadrul statului de drept. Uh, statul de drept și stabilitatea instituțională care a fost uh, uh, subminată în ultimele luni, reziliența economică și uh, agenda de reforme uh, robuste, sunt în continuare uh, drumul pe care Georgia dorește să meargă către Uniunea Europeană și uh, testul democrației din Georgia îl reprezintă rezistența noastră în fața provocărilor, mai ales a marilor provocări despre care v-am vorbit, pentru că acolo avem provocările în fiecare zi, acolo se duc luptele pașnice, pentru că prin asta am început, v-am spus că situația nu este de conflict înghețat. Noi în fiecare zi ducem o luptă pentru libertate și acest lucru trebuie să fie luat în considerare și sperăm cu susținerea dumneavoastră să putem continua uh, această luptă. Apreciez toate comentariile care au fost făcute referitor, referitor la uh, situația oamenilor de pe teren, că ați vorbit despre acel agricultor. Da, uh, aceste informații trebuie să fie cunoscute de către toată lumea, pentru că sunt oameni care suferă uh, în urma ridicării acestor garduri de, de sârmă ghimpată, în urma ocupației ruse din Georgia. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate eforturile și pentru toată cooperarea. Mulțumim și noi celor doi oaspeți eh, din Georgia și sper că veți avea o zi plăcută la Bruxelles și vă doresc drum bun eh, către casă și eh, țara dumneavoastră va continua să fie în centrul atenției noastre în această comisie. Vă mulțumesc!